Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc că ați sosit astăzi la întâlnirea noastră. Ea este în două părți astăzi. Prima este una legată de alegeri. Trebuie să alegem biroul, președintele și vicepreședinții comisiei noastre. Eu am să joc rolul președintelui interimar sau temporar al comisiei noastre, pentru că așa spune în regulament că președintele care își încheie mandatul este cel care prezidează tot ce înseamnă alegerile pentru mandatul viitor. Acum pot să spun că am deschis ședința oficial și apoi, da, v-am reamintit cum vom lucra astăzi. Prima dată vom discuta și vom organiza alegerile. În primul rând, alegerea președintelui și apoi cei patru vicepreședinți. Unul câte unul, pe rând, deci alegeri separate pentru fiecare dintre aceste posturi. Vă rog să țineți aproape cartelele de vot pentru votul electronic. Și dacă totul este uh, clar, putem să începem cu alegerea președintelui Comisiei Regii. Avem quorumul. Mai mult de jumătate dintre membrii noștri sunt aici în sală. Și acum aș dori să văd care ar fi nominalizările. Coordonatorii grupurilor politice, vă rog frumos să nominalizați candidații la acest post de președinte al Comisiei Regii pe eh, următorul mandat. Domnul Van Duttenberg. Da, vă mulțumesc că noi avem eh, o candidată, doamna Mialova, care deja uh, a fost uh, președintă și doamna Mihailova este sprijinită de noi pentru acest post. Mulțumesc. Mai sunt alte nominalizări? Nu. Nu, deci vă mulțumesc, spune doamna președintă. Thank you, thank you very much. Allow me. Vă mulțumesc foarte mult. Am să spun câte ceva. Acum doi ani și jumătate m-ați sprijinit fără să mă cunoașteți deloc. Și vă mulțumesc foarte mult. M-am simțit sprijinită de-a lungul întregii acestei perioade de doi ani și jumătate din partea tuturora, colegi, de la toate grupurile politice. Vă mulțumesc, că a fost o mare plăcere, o mare onoare să lucrăm împreună și o să mă străduiesc să o ținem tot așa, respectând expertiza, opinia și poziția politică a fiecăruia dintre dumneavoastră, dumneavoastră <laughs> și mulțumesc foarte mult și ne urez în mod colectiv succes tuturora. Acum am uh, un uh, scenariu foarte lung pe care trebuie să îl uh, urmez, un fel de script. Am trecut prin partea cu președintele, acum avem și alegerea pentru vicepreședinți. Începem cu alegerea primului dintre aceștia. Coordonatorii, vă rog frumos să faceți nominalizări. În acest este domnul Van Nisteroi. Da, în primul rând, felicitări încă o dată? Am lucrat foarte bine până acum și sunt sigur că vom face așa și în continuare. În ce privește candidatul? Candidatul este în spatele meu. Colegul nostru german, Jörg Himsel, care, vă spuneam, vreau să fie din partea noastră vicepreședinte. Doamna președinte, aceasta este nominalizarea dumneavoastră pentru primul vicepreședinte? Reacții din sală fără microfon. Da, da, da, domnul Van confirmă. Bine. Bine, mergem repede. Vă rog, primul vicepreședinte, doamna Michel. Bun. Mai întâi de toate vreau să vă felicit, doamnă președintă. Sper că vom colabora strâns și pe viitor. Domnul Ionus Omaje este propunerea grupului GUE, propunerea pentru poziția de al doilea vicepreședinte. Entschuldigung, als ersten. Prim vicepreședinte, îmi cer scuze. Ok, finally we... Da. Iată, pentru primul vicepreședinte avem în sfârșit nominalizări. Mai sunt și altele pentru primul vicepreședinte al comisiei noastre? Nu. Atunci, felicitări, domnule Omarje. Vă rog să veniți la prezidiu. Acum, Acum în uh, alegem al doilea vicepreședinte, domnule Van Nistelrooy, da, domnul Himsel din Germania. Domnul Zeller, așadar, multe felicitări, nu mai sunt alte nominalizări. Veniți, vă rog frumos, la prezidiu. Doamna președintă, continuă fără microfon. Ah, sorry, microphone. Uh, mă scuzați microfonul acum. Al treilea vicepreședinte acum, nominalizări, vă rog, pentru al treilea, domnul Van Nistelrooy. Da. Pascal Arimont din Belgia. Aș dori să îl nominalizez pentru această poziție. Alte nume? Pentru al treilea vicepreședinte? Nu. Domnule Arimon, felicitări! Veniți să veniți aici, să reprezentați biroul Comisiei Regii. Trecem acum la alegerea celui de-al patrulea vicepreședinte, doamna Crel. Äh, Bineînțeles, vreau să vă felicit mai întâi de toate pe dumneavoastră și pe primii trei vicepreședinți. Vă felicit pentru funcțiile pe care le-ați obținut. Uh, grupul nostru o, îl propune pe domnul Cosolino din nou uh, uh, ca membru al, al biroului și cred că se va descurca bine. Are there any other nominations? Mulțumesc. Alte nominalizări? Pentru al patrulea. Nu, domnule Cotolino, puteți să, putem să vă felicităm. Felicitări. Please take your seat in a bureau of... Veniți. Alăturați-ne la birou. Doamna Valen. Vă mulțumesc, doamna președinte, că îmi dați cuvântul. În numele grupului meu vreau uh, să vă felicit dumneavoastră, doamnă președintă, și vreau să-i felicit și pe cei patru vice, vicepreședinți, vă sprijinim pe toți, dar vreau să vă atrag atenția asupra faptului că nu suntem mulțumiți de echilibrul de gen pe care nu l-am atins prin uh, această alegere în comisiile Parlamentului European. Mi se pare că egalitatea de gen nu este bine pusă în aplicare. Este una dintre responsabilitățile noastre de la 1 ianuarie 2017, nu e așa? Și uh, iată că mă tem că încălcăm încă de la bun început uh, această responsabilitate pe care ne-am asumat-o. Iată, ar fi bine ca grupul uh, sau uh, comisia noastră, dar și celelalte comisii ale Parlamentului European European să dezvolte o agendă pentru egalitatea de gen, cel puțin pe viitor. Dar asta vreau să vă spun. Oricum, vă mulțumesc foarte mult și vă felicit pe toți cei care ați fost aleși. Very much. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să vă reamintesc că doamna Vana reprezintă comisia noastră în grupul special pentru egalitatea de gen și mulțumesc pentru observația dumneavoastră Probabil că la următoarea ședință a coordonatorilor din februarie vom putea să discutăm, după cum ne veți propune, un document care să vizeze atingerea egalității de gen în sânul comisiei noastre regi. Mulțumesc pentru observații. Alte observații? Nu. Continuăm acum cu ședința noastră obișnuită a regii și putem să adoptăm ordinea de zi. Nu știu dacă sunt alte observații. Se pare că nu. Deci putem să adoptăm această ordine de zi de astăzi. Începem cu aprobarea procesului verbal al reuniunii din 3 noiembrie 2017, din 8 noiembrie 2016, din 9 și 10 noiembrie 2016, precum și pe cea din 29 noiembrie 2016. Procesele răbale sunt disponibile pe internet, așa cum m-am hotărât. Și pentru 29 noiembrie și 11 Uh, ianuarie s-au trimis recomandări uh, de la coordonatori, uh, le-ați primit imediat după datele respective. Dacă nu mai sunt alte observații și comentarii și dacă nu va fi nimeni cu vreo propunere alternativă, eu vă propun așadar ca aceste alte verbale să fie adoptate până la sfârșitul ședinței de astăzi. Următorul punct, comunicări ale președintei. Cel mai important anunț al meu a fost deja făcut aici. V-am spus cât de mare este plăcerea pe care am resimțit-o în activitățile pe care le-am avut uh, până acum împreună. Am și un alt anunț, mai ter-a-ter. Vreau să vă spun că pe 29 noiembrie Regii a adoptat uh, prin coordonatori propunerea doamnei Crel și domnului Van Nistelrooy în ceea ce privește programul de reforme structurale. O mare majoritate. Am decis de asemenea să deschidem negocieri interinstituționale cu Consiliu și să aprobăm componența echipei de negociere a Parlamentului. Vreau să vă spun că primul uh, trialog în acest domeniu a avut loc pe 11 ianuarie anul acesta, așadar negocierile au început într-o atmosferă bună de cooperare. Se dorește finalizarea lor rapidă și deci adoptarea regulamentului respectiv. În timpul ședinței respective s-au desprins poziții comune sau mai divergente între noi și Consiliu și s-au pus o serie de întrebări în acest prim schimb de vederi uh, conform propunerii secretariatului s-au uh, discutat principalele aspecte interesante pentru Parlament, pentru mandatul uh, curent în ce privește acest fond, uh, modul său de funcționare, precum și controlul parlamentar. La întâlnire, la sfârșitul ei, toată lumea a hotărât că va urma o serie de ședințe tehnice care ne vor ajuta în continuare. Următorul trialog este programat pe 25 ianuarie și vom spune ce se va petrece uh, mai încolo. O altă ședință, un alt trialog va avea loc și în februarie. Vă vom raporta mai multe uh, despre aceste întâlniri trilaterale, deci Parlamentul, Consiliul și Comisia. Comentarii? Bun. Trecem acum la proiectul de aviz al doamnei Bresso, prelungirea duratei Fondului European pentru Investiții Strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale platformei europene de consiliere în materie de investiții. Acesta este titlul. Vă dau cuvântul, doamna Bresu. Mulțumesc, doamna președinte, și încă o dată toate felicitările mele. Am să vorbesc acum în limba italiană. Doamna președinte, dragi colegi, aș vrea să vă prezint pe scurt munca pe care am făcut-o pentru a scrie avizul comisiei noastre în ce privește extinderea EFSI, ceea ce presupune modificări ale regulamentului și care sunt, bineînțeles, de competențele comisiei noastre. Nu m-am limitat însă doar la, a, mă scuzați, m-am limitat doar la aspectele care țin de competențele comisiei noastre, pentru că altfel avizul nostru și amendamentele noastre nu sunt uh, acceptate de comisia competentă pe fond. Aștept oricum sugestiile și observațiile dumneavoastră. Am să încep prin a spune că EFSI a avut un impact pozitiv și cât se poate de concret asupra economiilor din statele membre. Cred că a fost prima inițiativă importantă care a marcat începutul unei noi ere pentru economia europeană. A fost o intervenție publică care a venit să completeze finanțările private, o intervenție sub formă de finanțări și garanții, ceea ce era cât se poate de binevenit într-un moment de dificultate și de criză. Deocamdată mi se pare indispensabil ca acest fond să fie menținut, să fie prelungit, și în următorii ani, așa cum a propus și Comisia Europeană. Sunt de asemenea convinsă că este nevoie de o evaluare a acestui fond, trebuie să se mărească bugetul, trebuie să se facă de asemenea ajustări acolo unde au fost întâmpinate probleme sau pentru acele puncte unde s-au făcut critici. Nu putem însă să ne gândim că EFSI va înlocui permanent uh, uh, alte surse de finanțare. Știți că FC inițial a fost finanțat prin prelevarea de pe alte linii bugetare, ori proiectele respective care sunt de folos cetățenilor noștri trebuie să-și regăsească finanțarea inițială. Deci, problema resurselor proprii rămâne un mare semn de întrebare. Eu zic că resursele pentru investițiile în Uniunea Europeană trebuie să uh, fie mărite în limita posibilităților. Cred însă că trebuie să facem doar modificări țintite, punctuale, ca nu care cumva să schimbăm sensul acestui text foarte complex și care este rezultatul muncii a multe comisii. Știți că este vorba despre un regulament, deci cum v-am mai spus, eu am prezentat amendamente doar pe acele puncte care țin de competența comisiei noastre și după ce aceste amendamente vor fi votate, va trebui să le sprijinim și pe lângă comisia competentă pe fond. În primul rând, am încercat să subliniez cât de importantă este sinergia între fondurile structurale și EFSI. Știți că este vorba despre fonduri diferite, cu obiective distincte. Unele sunt uh, fonduri structurale cu obiective politice complexe, celălalt este un fond de investiții, dar este necesar ca acestea să fie folosite împreună pentru a atinge obiectivele comune a Uniunii Europene, obiective de dezvoltare socială și teritorială. De asemenea, trebuie să garantăm o adevărată complementaritate între aceste instrumente de exemplu, apropiind mai mult regulamentele între ele, mai ales prevederile contabile. E foarte greu atunci când uh, dispozițiile legislative sunt uh, diferite să poți să folosești în mod simultan aceste fonduri. Tot din perspectiva politicii de coeziune spun că trebuie să se facă pași concreți în calea cea bună, în direcția cea bună, pentru a avea un mai bun echilibru geografic în ce privește domeniul de aplicare a EFSI. Ar fi însă greșit să vorbim uh, despre anumite state membre sau anumite regiuni. Nu, noi vrem să avem investiții de calitate pe care să le putem garanta. Dar ca să oferim mai multe instrumente autorităților responsabile, de exemplu prin a consolida această platformă de consiliere, ar fi uh, o, o bună soluție de compromis. De asemenea, am putea să menținem fondul uh, deschis, să avem criterii de calitate și în același timp să permitem participarea celor țări care până în prezent nu au participat foarte mult. Un punct fundamental pentru viitorul EFSI este să garantăm adiționalitatea proiectelor sprijinite. Eu una cred că acest lucru este cu putință dacă uh, avem un rol mai mare pe care îl joacă platformele de investiții naționale sau regionale când vorbesc despre platforme regionale, mă gândesc la regiuni mari din state mari sau la uh, platforme create de uh, regiuni care se unesc din mai multe state membre de mai mici dimensiuni aceste platforme sunt poate mai atente la uh, exigențele teritoriilor, uh, pot să dea dovadă de mai multă flexibilitate și pot să atragă surse private de finanțare. Știm, de exemplu, că a funcționat foarte bine fondul pentru IMM-uri, dar nu și alte uh, asemenea exemple. Statele sunt uh, cât se poate de uh, prezente printre utilizatorii EFSI reprezintă 60% uh, dintre uh, utilizatori. Ar fi important de asemenea să oferim un mai larg sprijin autorităților responsabile, beneficiarilor fondurilor, să oferim consiliere în ce privește instrumentele financiare. Numai așa putem să garantăm reușita inițiativelor EFSI, care în general sunt destul de complexe. Am vorbit despre uh, faptul că instrumentele financiare pot să fie folosite și pentru fondurile structurale. Ar fi un punct de întâlnire între EFSI și fondurile structurale. Vă aduceți aminte că președintele Asociației Regiunilor Maritime Periferice ne spunea că este posibil să folosești în același timp fondurile structurale și EFSI pentru a finanța proiecte uh, de mare anvergură. Prin urmare, este important ca aceste instrumente să fie convergente și nu divergente și acest lucru să se oglindească și în uh, uh reglementări. Acestea sunt principalele elemente din proiectul meu de aviz. Uh, bănuiesc că ați primit deja textul și de asemenea și amendamentele amendamente pe care eu le propun. Vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări sau observații, pentru că apoi să pot să adaptez textul bazându-mă pe toată discuția. Thank you, thank you very much. I'll... Mulțumesc. Începem cu raportorii din umbră. Domnul Deci. Mulțumesc frumos, doamnă președinte, dragi colegi. Mm, vreau și eu să vă felicit, doamnă președinte, vreau să felicit și pe toți vicepreședinții pentru faptul că au fost aleși și ne urez tuturor mult spor în anul 2017 și până la sfârșitul mandatului. În ce privește proiectul de aviz pe care l-a scris doamna Breso, dați-mi voie să insist asupra ideilor pe care uh, le-am uh, um, exprimat în numele grupului PPE. Din capul locului vreau să subliniez faptul că EPSI a fost lansat nu cu foarte mult timp în urmă, practic numai un an după ce uh, Comisia Europeană uh, a uh, prezentat o propunere pentru a prelungi uh, durata de valabilitate a acestui fond și pentru a putea permite finanțarea unor proiecte de mare anvergură. Deci încă nu s-a făcut adevărată evaluare a funcționării uh, EFSI. Comisia Europeană cu această propunere uh, creează un climat de incertitudine. Cere prelungirea mandatului acestui fond, cere întărirea uh, sa și mărirea bugetului, însă face aceste solicitări știind că încă nu s-a evaluat funcționarea fondului nici uh, la Comisie, nici în Parlament. În al doilea rând vreau să mai vorbesc despre o altă problemă pe care și doamna Breso a menționat-o. Eu am văzut că există diferite amendamente cu care am să pot să fiu de acord. Doamna Preso a vorbit și despre faptul că funcționarea EFSI nu prevede uh, aceleași uh, um, sume pentru toate regiunile geografice. Deci există în continuare acest desechilibru geografic pentru EFSI. Și ar trebui ca EFSI să funcționeze ca fondurile structurale, spune doamna Bresă, dar noi nu credem că putem să avem exact aceeași funcționare pentru EFSI ca pentru fondurile structurale. Deci este o dificultate din punctul nostru de vedere. În ceea ce privește proiectele finanțate din EFSI, până în momentul de față, statele membre care au aderat înainte de 2004 au beneficiat de uh, uh, sume acoperite în procent de 90% de garanții uh, finanțate din EFSI, pe când uh, statele care au aderat după 2004 nu beneficiază decât de restul de 10% din aceste garanții. Aceasta este realitatea acum. Îmi pare rău că nu am cifrele exacte la îndemână. Ce înseamnă acest lucru? Dacă facem o defalcare pe cap de uh, cetățean, 20.000 de euro de persoană și 7 euro de persoană. În 20.000 de euro de persoană pentru fiecare cetățean din vechile state membre și 7 euro de persoană pentru statele membre care au aderat după 2004. Acest dezechilibru explică problemele existente și ne bucurăm că doamna Breso cere o rectificare a acestui dezechilibru. PP-ul vrea să propună amendamente care uh, întăresc această idee. Cum putem să îmbunătățim participarea IMM-urilor? Rata de participare a crescut în ultimul timp. Este o veste bună. Nu vreau să vă copleșesc cu cifre, Însă știm cu toții că IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei în toate statele membre, deci trebuie să le stimulăm pentru a putea participa la proiectele finanțate din EFSI. Și ultimul punct pe care doream să-l menționez, ceva ce doamna Bresu a spus deja, legătura dintre fondurile structurale și EFSI. Poate că, chiar dacă nu este exact aceeași funcționare, ar trebui să insistăm pe nevoia de sinergii, de coordonare, de armonizare între fondurile structurale și EFSI. Ne temem totuși că rămâne o problemă. O problemă care se poate explica prin lipsa sinergiilor sau poate prin uh, diferența în abordare. Eu nu spun că abordările sunt total opuse. Aceste două fonduri uneori sunt văzute de oameni ca și cum sunt uh, uh, niște alternative, că pot să folosească ori fondurile structurale, ori EFSI. Atunci când modificăm regulamentul, trebuie să spunem foarte clar că dacă prelungim mandatul EFSI, Asta nu va însemna niciodată că EFSI va înlocui politica de coeziune, nici acum, nici după 2020. Noi la Comisia Regii trebuie neapărat să spunem foarte clar, cu acordul și asentimentul tuturor grupurilor politice, deci trebuie neapărat să afirmăm că politica de coeziune este înscrisă în tratate, această politică trebuie să continue după 2020. Aceasta este uh, uh, temelia întregii structuri. EFSI este doar ceva în plus, o plus valoare, dar nu este o alternativă pentru politica de coeziune. Acestea sunt uh, observațiile și ideile mele pe care le prezint în numele PPE și bineînțeles că vom trimite și amendamente. Mulțumesc. Doamna Tomașe cere acum cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președinte. Vreau mai întâi să vă felicit pentru realegere în funcția de președinte, felicitări și vicepreședinților. Să știți că datorită dumneavoastră simt că această comisie este ca o mare familie. Vreau să sprijin uh, eforturile doamnei raportor Breso. În ce privește modificarea regulamentului Parlamentului și Consiliului pentru EFSI, trebuie să garantăm mai multă coordonare între instrumente, tocmai pentru a avea o complementaritate între fondurile structurale și EFSI, ca să evităm suprapunerile, dar și pentru a avea mai multă plus valoare și mai multe proiecte care să fie finanțate. Insist asupra importanței cooperării cu băncile de dezvoltare regională și instituțiile care se ocupă de dezvoltarea regională. Ar trebui să uh, folosim EFSI pentru a oferi un sprijin proactiv pentru a crea platforme la nivel regional. Cum spuneam, sprijinul local, consilierea locală trebuie să fie mai accesibile Deocamdată ne bazăm pe Banca Europeană de Investiții și băncile naționale de investiții, dar eu vreau să insist asupra nevoii de a oferi sprijin punctual, țintit. Deci trebuie să folosim instrumente financiare uh, noi, inovatoare, dar pentru ca întreprinderile, IMM-urile să le folosească, acestea trebuie să fie consiliate și de asemenea trebuie să privilegiem parteneriatele public-privat și să oferim consiliere în ce privește legislația UE și să nu uităm niciodată specificitățile și nevoile statelor membre. Există state membre unde piețele financiare nu sunt chiar atât de dezvoltare. Platforma uh, de consiliere pe care a creat-o comisia poate să uh, de alerta cu privire la orice fel de probleme, pentru că apoi să se găsească soluții practice. Mulțumesc! Următorul raportor din umbră sunt uh, eu, subsemnata. Dați-mi voie să vorbesc în bulgară. Mai întâi mulțumesc doamnei Breso. Deci mulțumesc doamnei Breso pentru munca pe care ne-a prezentat-o și Dumnea ei, în mod uh, justificat, cere prelungirea mandatului fondului, modificarea dispozițiilor regulamentului, dorește așadar să facă niște îmbunătățiri operative după acest prim an de funcționare a fondului. Vreau să mai menționez faptul că, deși acest fond nu există de mult timp, uh, anumite lucruri nu pot să fie tăgăduite cu atât mai mult cu cât trăim în vremuri de uh, uh lipsuri bugetare. Este așadar uh, indispensabil să atragem cât mai mult uh, capital pentru a finanța proiecte de mare anvergură. Și, de asemenea, este important să putem să punem pe picioare platforme de finanțare uh, finanțate atât din instrumentele deja existente, cât și prin intermediul unor instrumente noi. Sunt așadar de acord cu poziția doamnei Bresu atunci când spune că trebuie să existe mai multă coordonare între diferitele instrumente financiare. Numai așa putem să uh, îmbunătățim posibilitățile de investiții în proiecte publice. De asemenea, este important ca acest fond să fie uh, folosit pentru proiectele transfrontaliere. Aceste proiecte transfrontaliere uh, au o plus valoare mai mare decât uh, um, celelalte proiecte. Și să nu uităm nici nevoia de a dezvolta serviciile de uh, consiliere la nivel local, regional și național. Este uh, singura modalitate de a privilegia dezvoltarea fondului pe viitor. Trebuie să beneficiem de mai multe informații referitor la proiectele care sunt finanțate din EFSI. Și pot să fiu de acord cu propunerile de amendamente pe care le-a făcut uh, doamna Bresson ce privește platforma de consiliere. Sunt de asemenea de acord cu ceea ce a spus doamna Breso referitor la uh, um, complementaritatea între EFSI și fondurile structurale. Autoritățile locale trebuie să se simte mai implicate în funcționarea acestui fond și, de asemenea, mai implicate în platformele naționale. Aș dori să mai adaug că regulamentul și versiunea sa revizuită trebuie să țină cont de cadrul financiar multianual. Și să ne gândim și ce se va întâmpla și după 2020. Și, în acest sens, comisia noastră are un rol major de jucat. Deci pot să fiu de acord cu avizul doamnei Bresson în ceea ce privește rolul pe care putem noi să-l jucăm. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Michel. Ähm, Mulțumesc. Grupul meu uh, nu este neapărat de părere că e momentul acum să discutăm despre o prelungire a acestui fond să luăm o decizie pe tema aceasta. Fondul nu există decât de un an și jumătate. Curtea de conturi uh, anul trecut, într-un aviz, ne-a spus cât se poate de clar că, din punctul său de vedere, nu există încă dovezi cât se poate de clare cum că uh, suplimentarea fondurilor ar fi justificată și, mai mult decât atât, nici în momentul de față nu deținem o analiză de impact uh, concretă și clară. Trebuie să fim sinceri, trebuie să fim uh, sinceri în evaluarea efectelor pe care EFSI le are sau le-a avut. Am, noi am discutat cu o serie de landuri din Germania, mă rog, reprezentanții ai landurilor și acești rep- reprezentanți ne-au spus că EFSI este mai degrabă folositor uh, pentru uh, proiectele de mare anvergură. EFSI, în schimb, nu este un instrument eficient în ceea ce privește uh, proiectele și programele regionale sau locale. Proiectele de mare anvergură, pe de altă parte, nu sunt puse în operă uh, în regiunile care chiar au nevoie de ele. Trebuie să fim sinceri de lucrul, uh, cu lucrul acesta. Um, procesele de selecție mi se par în continuare foarte lipsite de transparență, criteriile de asemenea. Deci, iată, în continuare, din punctul nostru de vedere, acest instrument de uh, finanțare nu trebuie să fie privit cu ochi buni. De asemenea, o apropiere a acestui fond de fondurile structurale uh, ni se pare periculoasă. S-ar putea ca această apropiere să, duce la, să ducă la diluarea uh, obiectivelor fondurilor structurale. Deci eu nu sau noi nu vom fi de acord cu această propunere a Comisiei, în continuare considerăm că evaluarea trebuie să fie continuată și uh, considerăm că nu trebuie în momentul de față să luăm o decizie cu privire la prelungirea acestui fond. Mulțumim, doamna Vana. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Stimată doamnă Breso, știți prea bine, vă apreciez enorm dar uh, trebuie să recunosc că de data aceasta sunt mai, de aco- mai degrabă de acord cu antevorbitoarea mea. Noi nu, put- nu putem fi de acord cu această propunere a Comisiei, ci din potrivă. De fapt, încă din arhitectura sa uh, considerăm că EFSI subminează politica de coeziune. Uh, după aceea, rezultatele obținute în evaluarea EFSI până demarată până în momentul de față nu ne convinge că acest instrument ar trebui să fie prelungit. Uh, doar 4% dintre fonduri ajung în, la proiectele sociale, 9% uh, sunt alocate, din fonduri sunt alocate uh, proiectelor ecologice. Deci există prea puține fonduri care uh, curg în direcția atingerii obiectivelor 2020 din acest fond. Chid că ni s-a spus de la bun început, sau Comisia ne-a spus că EXI ar trebui să sprijine tocmai atingerea acestor deziderate. După aceea, ILO ne-a explicat că, sau Organizația Internațională a Muncii ne-a explicat cât se poate de clar că EFSI ar putea uh, fi util în, în uh, ceea ce privește combaterea șomajului doar dacă ar promova proiecte implementate în acele zone în care șomajul este ridicat. Ori asta nu se întâmplă în momentul de față. Deci mi se pare că uh, a permite uh, sugerea de fonduri structurale în direcția EFSI ar uh, duce până la urmă la distrugerea politicii de coeziune europene. Nu, ni se pare că această politică de coeziune este până la urmă esența politicii europene sau asta ar trebui să, să reprezinte politica de coeziune, ori dacă am fi de acord cu această diluare a fondurilor structurale, am uh, pune o cruce, practic, uh, politicii de coeziune. Dar avem și un uh, aspect pe care îl privim cu uh, mai multă îndurare sau avem o atitudine pardon, pozitivă Uh, vis-a-vis -vis de faptul că, iată, pe viitor, cel puțin 50% dintre fondurile acestea EFSI ar trebui să fie alocate unor uh, proiecte care sprijină protecția mediului înconjurător și atingerea dezideratelor stabilite prin COP21. Deci, iată, o promisiune pe care nu putem decât să o salutăm. Uh, Aș vrea să fac și o propunere concretă. Vom depune un amendament în acest sens și anume um, o mai sporită transparență. În momentul de față, proiectele autorizate ar trebui să fie publicate pe site-ul web al BEI imediat după aprobierea, a, aprobarea acestui uh, proiect. Uh, ei, noile propuneri ale Comisiei uh, spun cât se poate de clar că această publicare ar trebui să aibă loc doar după semnare. Știți prea bine însă că semnarea de obicei a finanțării, a contractului de finanțare durează foarte, foarte mult și deci noi am vrea ca transparența să fie sporită prin publicarea proiectelor imediat după selectarea lor, uh, autorizarea lor. Atât vreau să vă spun și sper că vă veți, uh, veți, veți include aceste uh, propuneri în proiectul final. Doamna Damato. Eu... Mulțumesc, doamnă președinte. Profit de ocazie ca să felicit pe toată lumea, pe dumneavoastră, doamna președinte și pe domnii vicepreședinți. Noi, uh, Mișcarea Cistele, și în următoarei doi ani și jumătate ne vom aduce contribuția. Îmi cer scuze pentru că n-am fost prezentă, dar uh, ar trebui să fiu la Comisia PETI, unde a trebuit să asistăm la alegerea unui președinte din partea grupului FDD, și anume, uh, încă o dată, nu s-a ales președintele uh, Mișcării Cinstele, ceea ce a încălcat încă o dată regula DONT. Nu renunțăm, vom continua să luptăm. În urmă cu doi ani și jumătate uh, exista scuza că nimeni nu ne cunoștea, acum cred că toată lumea ne cunoaște. Noi, deputații de la Mișcarea Cestele, ne-am dovedit uh, competențele și faptul că întotdeauna i-am uh, reprezentat bine pe cetățenii europeni la Parlamentul European. Îmi cer scuze pentru această paranteză, dar am ținut mult să vorbesc despre acest incident. Propunerea de extindere a EFSI prevede uh, modificarea două regulamente care uh, nu aveau aceleași caracteristici până acum. E vorba despre un plan de investiții cu o scuză falsă de sinergii și adiționalitate cu politica de coeziune, dar de fapt acest fond a sărăcit alte instrumente și alte acțiuni deja existente, ca de exemplu Orizont 2020 un fond pentru investiții strategice care de fapt s-a uh, dovedit a fi opac și care a um, dus la investiții în uh, uh proiecte care erau oricum ați dorit dumneavoastră numai durabile, nu. Și acest fond uh, n-ar trebui să folosească doar băncilor și fondurilor de investiții opace și nu se spune nimic nici despre costurile instrumentelor financiare. Se folosesc inclusiv instrumentele financiare cu risc ridicat. Și aceste modificări uh, sunt anunțate la niciun an de la uh, introducerea EFSI. Noi nu putem să sprijinim o asemenea propunere, pentru că, de fapt, exagerează efectul de pârghe declarat și are uh, mecanisme uh, de guvernanță care nu sunt deloc transparente apreciez efortul uh, doamnei raportar care cere mai multă comunicare și mai multă transparență, mai ales acolo unde EFSI a fost folosit în combinație cu alte fonduri. Însă Curtea uh, de Conturi Europeană și nu noi spune foarte bine că uh, există puține elemente care dovedesc că mărirea uh, bugetului EFSI este justificată și Curtea a criticat în plus faptul că Dispoziția care lega continuarea EFSI de rezultatele obținute printr-o evaluare independentă, ei bine, această critică a fost dată uitării. Știind toate aceste aspecte problematice, noi avem în continuare o poziție foarte critică față de modificarea regulamentelor pe care le propune Comisia. Mulțumesc! Thank you. Thank you very much. I have, uh... Vă mulțumesc. Am o listă a colegilor care vor să intervină pe tema aceasta. Îi dăm mai întâi de toate cuvântul domnului Zeller. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să mă duc la Comisia pentru Bugete și tocmai de aceea voi fi succint. Și eu uh, sunt uh, de părere că nu a venit momentul să luăm o decizie finală pe marginea prelungirii EFC. Avem nevoie mai întâi de toate de o analiză a activității uh, până uh, în momentul de față. După cum a spus doamna Breso, și eu sunt de părere că trebuie să vorbim în calitatea noastră de Comisie pentru Dezvoltare Regională. Trebuie să spunem cât se poate de clar că fondul acesta mm, nu are nimic de a face cu uh, fondurile structurale. Mie mi se pare că combinarea celor două fonduri este deosebit de dificilă. Să nu uităm că statele membre sunt cele care decid cu privire la alocarea uh, fondurilor structurale, pe când în cazul EFSI decizia este luată de către uh, BEI și se acordă credite, nu-i așa? După aceea se pune întrebarea de unde vin banii pentru această prelungire, dacă e să se folosească uh, bugetul Uniunii Europene, Europene știm că acesta este deja supra-solicitat. Nu cred că colegii de la ITRE sau TRAN vor fi din nou dispuși să renunțe la bani de la CEF sau uh, Uh, din alte pro programe de care se ocupă ei. Deci, iată, e o problemă, iar noi, Comisia Regii, trebuie să spunem cât se poate de clar că EFSI nu poate fi o alternativă pentru continuarea sau o alternativă la politica de coeziune după 2020 și uh, că această politică de coeziune nu ar trebui să fie văduită și pe viitor. Dacă ne uităm la proiecte și proiectele individuale, ei, îmi dau seama, spre exemplu, că singurul astfel de proiect autorizat pentru Grecia. Este un proiect mic de, uh, în valoare de 5 milioane de euro, un uh, proiect care vizează industria agroalimentară. Nu știu în ce măsură uh, proiectul libertiv respectiv este într-adevăr unul strategic. După aceea, Uh, bineînțeles, îmi dau seama că BEI are un interes în prelungirea acestui fond, dar noi, Comisia Regii, ar trebui să vedem în ce măsură această prelungire ar, s-ar putea transforma într-un impediment pentru continuarea fondurilor structurale, politicii structurale și politicii de coeziune. Deci, consider că mai întâi de toate trebuie să vedem dacă rezultatele contate prin folosirea EFSI au fost într-adevăr atinse sau nu. Mulțumim, domnul Polciac. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sunt întru totul de acord cu cele spuse de domnul Zeller. E prea devreme să luăm o decizie pe tema EFSI. Și aș mai vrea să spun un lucru. Poate că sub presiunea comisiei noastre, uh, iată, Comisia Europeană este înclinată spre adiționalitate. Lucrul acesta nu putem decât să îl uh, salutăm. Da, trebuie să ne întrebăm în ce măsură metoda uh, propusă de către Comisie pentru adiționalitate este într-adevăr cea potrivită. Din partea sau din perspectiva Comitetului Regiunilor, care și-a plecat îndelung atenția asupra subiectului, Dați-mi voie să vă spun că lucrurile nu sunt chiar așa uh, negre sau albe. Voi încerca prin amendamentele mele să, a, să simplific uh, formularea uh, uh, avizului. Dar vreau să întreb pe doamna Bresu dacă este de părere că această adiționalitate și această metodă este cea potrivită. Domnul Boștinaru, vă mulțumesc, doamnă președinte, vreau să-i felicit pe toți cei care au fost aleși sau realeși astăzi. Voi vorbi în română. Uh, consider că în condiții mai bine definite am putea vota în favoarea prelungirii Fondului pentru Investiții Strategice în același timp, cred că o sumă de elemente și voi fi foarte mult de acord cu tot ceea ce s-a spus aici, asta arată maturitatea acestei comisii. Cred că primul lucru trebuie subliniată dimensiunea strategică a acestor investiții și dacă ne uităm la portofoliul de investiții anterioare, rar vom găsi proiecte care să aibă o dimensiune strategică, unele dintre ele, cum era cel menționat de domnul Țeller, cu dificultate putând fi chiar numit tactic. 5 milioane n-au cum să fie finanțări pentru un proiect strategic. Al doilea, a doua uh, dimensiune care trebuie în mod necesar, aș spune o condiție sine qua non, este un răspuns adecvat pentru dimensiunea geografică. Dacă ne uităm la modul în care au fost uh, alocate finanțările din Fondul de Investiții Strategice în primul an, gapul, diferența dintre țările recipiente și țările celelalte este atât de mare încât uh, e foarte greu să menționăm cifrele. Distanțele sunt de la 6-7 miliarde la 5 milioane, 22 de milioane. Ori noi știm foarte bine, țările din politica de coeziune sunt contributori direcți din Connecting Euro Facility și din Research and Development la finanțarea Fondului de Investiții Strategice. Fără o, un răspuns la dimensiunea geografică, este imposibil să spunem că acest lucru poate continua pe mai departe. Al treilea uh, element important este nevoia de a reafirma cu această ocazie fondul de investiții strategice nu reprezintă nicio alternativă niciun substitut niciun complement pentru viitoarea politică de coeziune. Dacă această comisie a noastră nu reafirmă acest lucru pentru a descuraja tentația unor membri ai Consiliului de a gândi să înlocuie sau să amendeze grav politica de coeziune prin transformarea ei într un nou fond de investiții strategice mai bine ne oprim. noi trebuie să spunem clar under no conditions investment strategic fund should never be a substitute for the, of the cohesion. Fondul EFSI nu poate să fie un substitut. Cred că este important să găsim un răspuns la nevoia de asistență tehnică pentru statele care au probleme de accesare a acestui fond din două motive simple e un, se spune doar statele care o, au o capacitate tehnică ridicată au putut să elaboreze rapid proiecte atunci nu mai vorbim de uh, coeziune chiar dacă se spune că ar trebui să fie o complementaritate între fondul de investiții strategice și fondurile uh, structurale și de investiții, în realitate, fără a găsi un răspuns la această nevoie dramatică, imperativă de asistență tehnică, ghepul acesta se va lărgi și va stimula euroscepticismul. Pentru că vor vedea că banii se duc doar către o anume direcție și se tem că după 2020 această direcție se va accentua. accentua. Ori aici n-am văzut un răspuns și nicio preocupare reală din partea Comisiei pentru ca lucrurile să fie rezolvate în timp util. Thank you very much for your attention. And congratulations to the rapporteur. She made a... Și vreau să o felicit pe doamna raportor care a venit cu un aviz de foarte bună calitate. Sunt absolut convins că raportul final va fi unul foarte echilibrat cu ajutorul nostru al uh, tuturor. Raportul acesta, sunt convins, va reprezenta un semnal de alarmă în direcția Consiliului, pentru că de obicei Consiliul este marea problemă. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. Urmează domnul Van Miltenburg. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi de toate vreau să vă felicit pe dumneavoastră și vreau să-i felicit și pe vicepreședinți. Voi fi succint, mai degrabă o întrebare decât uh, o alocuțiune. Uh, mă refer la amendamentele 3 și 10. În propunerea originală aveam senzația că Comisia Europeană încearcă să evite finanțarea uh, prin EFSI a unor aus- autostrăzi sau proiecte de infrastructură. Au existat astfel de proiecte finanțate în Olanda, uh, spre exemplu. Deci vreau să vă întreb uh, dacă prin amendamentele 3 și 10 nu cumva veți deschide cutia Pantorei ce vreau să spun? Uh, că deschideți o, că, uh, o ușiță pentru investițiile făcute în autostrăzi, spre exemplu. Uh, spre exemplu. Dumneavoastră, prin amendamentul dumneavoastră, deschideți posibilitatea finanțării unor proiecte de infrastructură de genul acesta în întreaga Europa. Același lucru se aplică și la amendamentul 3, unde schimbați complet textul, vorbiți despre infrastructură uh, tangibilă, intangibilă, precum rețelele de infrastructură electronică. Vorbiți despre infrastructură sustenabilă, dar ceea ce e sustenabil sau durabil pentru unul nu e neapărat durabil pentru altcineva. Uh, deci mi se pare cam riscantă abordarea dumneavoastră și tocmai de aceea vreau să vă pun această întrebare. Dar oricum vă mulțumesc mult pentru ce ați făcut. Mulțumim. Urmează domnul Van Nistelrooy. Mulțumesc. Doamna să vorbea despre momentul în care survine această solicitare de prelungire. Mi-amintesc că domnul Katainen ne spunea că evaluarea EFSI va avea loc în 2018. Ne-am tot întrebat când anume vom obține evaluarea. N-are niciun sens să, nu știu, să, să construiești o rachetă, să uh, o aprins și după aceea, la 5 secunde după aceea, să decizi uh, construcția unei noi rachete fără a ști dacă prima funcționează sau nu. Deci e un nonsens ce face acum Comisia Europeană. După aceea, Curtea de Conturi ne-a spus că nu există niciun fel de dovezi. Uh, există doar presupuneri cum că dacă proiect, EFSI uh, va continua, investițiile vor crește. Dar să nu uităm că adiționalitatea, de fapt, uh, a fost uh, a fost adăugată de către noi într-o primă fază. Adiționalitatea aceasta este valoarea adăugată a EFSI. Uh, da, adiționalitatea trebuie să fie dovedită, nu-i așa? S-au făcut uh, investiții de milioane în sudul Germaniei. Dar acele, acele investiții au fost făcute în uh, infrastructură. Uh, investițiile n-au generat locuri de muncă uh, durabile. Deci, haideți să, să nu mai fim atât de. să nu venim cu formulări atât de edulcorate. Trebuie să cerem să ni se dovedească că uh, Uh, adiționalitatea aceasta există. Și după aceea, uh, riscul, da, s-a, s-a vorbit despre riscul prea mare care ar putea să sperie băncile. Da, dacă ne uităm la majoritatea proiectelor, ne dăm seama că majoritatea proiectelor nu sunt riscante, deci nu văd de ce băncile n-ar fi atrase de ele. Deci instrumentul în sine ar putea fi unul bun, dar haideți să vedem cât de bun este în realitate. cum anume se propune această prelungire? De unde să vină banii? Uh, facem așa uh, hocus pocus și Jap uh, Bei are mai mulți bani în visterie. Asta dacă nu luăm bani de la bugetul european și asta nu vrem, nu? Toată lumea zice că nu se iau bani din bugetul european. Deci ce se va întâmpla pentru a se spori, de fapt, banii? Vor scădea riscurile. Deci, iată, dacă discutăm despre asta, e clar că va trebui să discutăm în detaliu despre adiționalitate și despre risc. E important să aflăm ce se întâmplă cu astea. Și după aceea, echilibrul geografic. E același lucru. Regatul Unit uh, primește cele mai multe proiecte și Regatul Unit iese din Uniunea Europeană. Ce zicem? Ce le zicem? Dați înapoi banii? Să nu uităm că s-au făcut uh, investiții enorme în Regatul Unit. Regatul Unit a fost capabil să absoarbă o serie de, de fonduri, asta în timp ce alții n-au avut capacitatea necesară să o facă. Și mai am un uh, comentariu. Acum, procedura este concomitentă cu omnibus. Și dacă citiți uh, omnibusul, vă veți da seama că există o serie de dispoziții care vor transforma EFSI într-un fel de substitut al uh, politicii de coeziune. sau există dispoziții care uh, pe, vor permite uh, statelor vor permite statelor membre să folosească fondurile EFSI ca și garanție, dar asta era uh, asta era sensul EFSI de la bun început. Eu nu cred. Ideea era să atragem prin intermediul uh, fondurilor acestora EFSI uh, o serie de fonduri private. Ori asta nu se întâmplă. Deci, iată, mi se pare că se fac uh, tot felul de schimbări de substanță, dar și uh, schimbări de natură uh, dispozitivă, care ar putea să întoarcă universul peste cap. Deci dacă ne uităm la diferitele proceduri, omnibus și asta, s-ar putea să vedem că există o mulțime de implicații uh, care ar trebui să ne intereseze pe noi, pe Comisia Regii. Dar voi lucra cu dumneavoastră asupra amendamentelor. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, doamna Maletici. Madame Cer, I completely... Mulțumesc foarte mult. Sunt de acord cu cele ce au fost spuse aici și vreau să subliniez că scopul EFSI la început era acela de a spori capacitățile de investiție în toată Uniunea Europeană. Și dacă dorim acest lucru, sporirea capacităților de investiții, bineînțeles că ne suprapunem în permanență cu alte programe existente în Uniunea Europeană, precum și cu politicile de coeziune. Problema este că intenția primă a fost aceea de a nu exista tocmai aceste uh, suprapuneri, pentru că Comisia a spus așa, vom finanța prin EFSI proiecte private și mai riscante. Acum ne uităm pe lista de proiecte finanțate sau care vor finanțate prin EFSI în statele membre și vedem tot felul de drumuri, uh, tunele, Uh, și proiecte mari uh, publice sau științifice și așa mai departe, dar nu este ceea ce vrem noi de la EFSI. Se, se suprapune mult prea mult cu proiectele și programele de coeziune și foarte multe state membre nu au proiecte gata făcute, care sunt gata să fie demarate. Uh, iar EFSI vine și cumva fură ideile deja existente. Uh, și, de fapt, uh, ori se, pierde, se pierd bani de la coeziune, ori se pierd bani de la EFSI, confuzia în orice caz uh, domnește. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Arimon. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să vorbesc despre ce se poate face cu uh, investițiile în Europa. E bine că discutăm despre investițiile în Europa bineînțeles că poți să vezi paharul pe jumătate plin, pe jumătate gol. Eu zic că putem să-l vedem pe jumătate plin. E bine că avem această discuție, e bine că discutăm despre investiții în Europa, dar nu trebuie să fim nici naivi. Acum, când ascult dezbaterea de față, am senzația că FC s-a transformat în ceva diferit de ce se preconiza la început. E ceea ce spuneau domnul Van Nistelrooy sau doamna Maletici. Noi dorim ca acest fond să nu înlocuiască fondurile structurale. Până acum nu s-a făcut cu adevărat o evaluare aici. Pur și simplu s-a hotărât că um, racheta care a fost lansată uh, continuă să se înalțe. Dar atenție! Trebuie să vedem care este dinamica și în cadrul comisiei noastre, regii. Putem să criticăm EFSI, dar poate că ar trebui să ne facem curat în propria ogradă, în sensul că poate că fondurile structurale ar trebui să fie mai bine folosite am inventat un nou instrument pentru a simplifica uh, lucrurile, dar acum uh, trebuie să vedem ce se întâmplă cu această simplificare și să vedem dacă într-adevăr uh, beneficiarii uh, potențiali, potențial chiar vor să se înhame la așa ceva trebuie ca cetățenii să știe ce se finanțează cu EFSI, ce se finanțează cu fondurile structurale. Pentru că dacă astăzi încerci să descălcești aceste ițe, nu prea poți sau nu prea poți deloc. Deci cetățeanul trebuie să fie informat. Și astfel putem să spunem, da, fondurile existente sunt folosite pentru scopurile scontate, astfel încât cetățenii să aibă dorința de a se implica și pentru a merge în, în regiunile care chiar au nevoie de asta. Dacă nu facem asta, cu siguranță EFSI va domina totul. Domnul Buda. Da, mulțumesc foarte mult, doamna președintă. N-am să vorbesc foarte mult, deoarece colegii mei au explicat pe larg care este situația în care ne aflăm. Știm de unde am plecat, știm cum a fost conceput acest fond, da? Se, urma să se atragă fonduri private cât mai mult. Nu s-a reușit acest lucru, dar în același timp aș dori să atrag atenția Comisiei să nu creadă că pe cineva poate să ducă cu zăhărelul și nu știm ce vor să facă și de unde să alimenteze aceste fonduri, și anume că din cadrul politicii de coeziune și da, și din cadrul politicii agricole comune. Acestea sunt două surse de finanțare pe care le au în vedere pe viitor. Și niciodată nu cred că noi trebuie, nu trebuie de la nivelul Comisiei să acceptăm să fie înlocuită politica de coeziune cu acest fond pe care vedem că este foarte greu accesibil pentru toate statele dar mai ales pentru statele din estul europei și închei prin a sublinia încă o dată uh, nevoia ca de la uh, nivelul comisiei să existe un suport pentru statele din estul europei în ceea ce privește accesarea proiectelor în cadrul acestui program pentru că dacă ne uităm pe poza de astăzi, vedem unde s-au atras aceste fonduri și putem ști și de, din ce cauză nu s-au dus acești bani um, în, în satele din estul Europei, pentru că ele nu erau suficient de bine pregătite. Încă o dată subliniez, nu trebuie să acceptăm sub nicio formă ca banii din politica de coeziune și din politica agricolă comună să meargă în acest fond. Mulțumesc! Mulțumesc. Dezbaterea e interesantă. Și, da, răspunderea noastră la regi este mare, foarte mare, pentru că trebuie ca lucrurile să fie spuse foarte clar și enumerate în ordine. De la comisie, doamna Hofer, de la Comisia Europeană, așadar. Da, mulțumesc foarte mult. Stimați membri, vă mulțumesc, uh, mulțumesc pentru această discuție foarte aprinsă, foarte interesantă. Este ocazia, nu-i așa, și pentru Comisie de a se exprima. Am luat notă de tot ce s-a spus aici, la Comisia dumneavoastră și am uh, luat la cunoștință și ce spune proiectul de aviz în condițiile în care Comisia dorește să extindă și să accelereze uh, proiectele EFSI. Bineînțeles că avem până acum o experiență în ce privește implementarea acestui uh, uh, program. S-au tras niște învățăminte până acum, vreau să subliniez acest lucru, pentru că au existat deja trei evaluări la EFSI până acum, o evaluare din partea Comisiei Europene, care este publică, și BEI a făcut o evaluare și ea este publică și a mai fost făcută și o altă evaluare uh, independentă de către compania Ernst Young. Sunt trei evaluări diferite care se pot uh, cumva consulta și pot să vină și să alimenteze discuția noastră. Dar haideți să vedem care sunt uh, rezultatele obținute până acum. Și acestea trebuie să fie menționate, trebuie spus ce s-a făcut, uh, nu e așa, în ultimul an și jumătate. Până, din, până la sfârșitul lui 2016, FC s-a angajat cu operațiuni care să totalizeze până la 164 de miliarde investiții totale în toate statele membre. Mai bine de jumătate din cei 350 de miliarde care au fost anunțați pentru trei ani. Acești bani eh, vor merge către e, eh, sute de mii eh, de mă scuzați, mii de IMM-uri din uh, toată Uniunea Europeană. Deci putem să spunem că uh, s-au obținut rezultatele scontate. Jumătate din uh, acele 350 de miliarde au fost mobilizate și se preconizează că se va maximiza această investiție și în continuare. Marea majoritate acestor proiecte au mers în orașele și regiunile europene. În Italia, de pildă, s-au modernizat uh, rețelele de gaz, de electricitate și, de asemenea, centrale hidroelectrice mai mici, de pildă la Trento. În Polonia s-au construit uh, peste o mie de unități de locuințe uh, economice Uh, și așa mai departe. Și, de fapt, vreau să spun că puteți să găsiți lista tuturor acestor proiecte finanțate, aprobate uh, de BEI pe, pe site-ul lor. De asemenea, vreau să vă mai spun că există un mare potențial când vedem că EFSI poate să fie combinat și cu granturi și cu uh, alte uh, fonduri de la fondurile structurale uh, și, de fapt, ele sunt complementare, toate acestea pentru a avea mai multe investiții, mai multă creștere și mai multă ocupare în europeană. De asemenea, mă bucur să vă spun că avem tocmai exemple pozitive de uh, aceste combinații de surse de fonduri. Avem un, uh, un fond în uh, nordul Franței care vizează o producție cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Banii vin de la EFSI, de la investiții private, dar și din surse publice. Trebuie să vă spun totuși că Comisia a ascultat cu multă atenție toate criticile care au fost adresate funcționării acestui fond EFSI, iar în EFSI 2, în propunerea sa, Comisia exact asta dorește, să se adreseze celor care au, sau mai bine zis, să uh, Uh, încearcă să dezmintă aceste critici. Și asta în mai multe aspecte. În primul rând, propunerea se uh, concentrează foarte mult pe consolidarea prezenței EFSI în zonele de tranziție și mai puțin dezvoltate, asta este un punct principal din această nouă propunere, ce propune concret Comisia, să se pune un accent mult mai mare pe asistență tehnică pe plan local în statele membre prin această platformă de consiliere pentru investiții private această platformă trebuie să contribuie uh, concret și la diversificarea sectorială, dar și la cea geografică a prezenței EFSI, pentru a pregăti proiectele și apoi uh, să însoțească uh, deținătorii de proiect și în implementarea lor. Comisia dorește să existe o dezvoltare a unei capacități locale uh, Uh, prin parteneriate cu băncile naționale de promoție, de exemplu, și mai ales în anumite regiuni și zone unde chiar este o mai mare nevoie. De asemenea, am uh, propus o mai mare consiliere când vine vorba de uh, stabilirea altor platforme de investiții locale. De asemenea, vă spuneam că se pune accentul pe zonele de tranziție sau mai uh, puțin dezvoltate de pildă, din punct de vedere sectorial, sunt cuprinse acum uh, industrii, sectoare care n-au fost la început vizate de FC1. Se vorbește despre agricultură, de pescuit și de acvacultură ca noi sectoare care pot să apară acum și să fie acoperite de FC. În sfârșit, Comisia propune să nu se mai sprijine acele autostrăzi uh, așa cum uh, s-a făcut la început, doar dacă e vorba neapărat de investiții necesare în țările de coeziune sau dacă în proiect transfrontalier să fie implicată măcar o țară de coeziune. Apoi, Comisia dorește să consolideze acel uh, factor al adiționalității, care este foarte important pentru FC. Proiectele trebuie uh, să uh, vizeze situațiile în care există probleme de investiții, acolo unde există probleme de prezență pe piață. Se lucrează și la criteriile de um, eligibilitate și, încă o dată, adiționalitatea aceasta este și ea mai bine structurată. Iar proiectele transfrontaliere trebuie să fie considerate a priori adiționale având în vedere specificul lor și având în vedere faptul că uh, am avut probleme în promovarea lor, în dezvoltarea acestor uh, proiecte transfrontaliere. Transparența a fost mult menționată astăzi și ea va fi uh, sporită. Propunerea comisiei este aceea ca comitetul de investiții care este compus uh, din acei experți independenți uh, ai pieței să fie într-adevăr compusă din experți independenți și vă spuneam, acesta e ceva ce vizează și partea care revină BEI. În orice caz, Comisia uh, trebuie la fiecare proiect aprobat de EFSI să vină cu o explicație clară și să spună în ce măsură acest proiect uh, uh, îndeplinește criteriile care arată că e adevărat un proiect care este numit adițional. Când vine vorba de alte fonduri, și complementaritatea cu ele, cum ar fi fondurile structurale, și aici Comisia are o propunere, o propunere de altfel separată de tip omnibus, care este pe masă în discuții. Ea vizează fondurile structurale și permite tocmai combinarea de fonduri și la platforma de investiții și la proiectele individuale. Aș spune că această platformă de investiții, platforma, mai bine zis, fie că sunt locale, regionale, naționale, vor continua să fie o prioritate pentru ca să se ajungă în toate orașele și regiunile noastre. Iar înființarea acestor platforme este o prioritate absolută. În sfârșit, în final, sperăm că, având în vedere abordarea generală adoptată de Ecofin în decembrie anul trecut privind uh, ecofc 2 deci la mai puțin de trei luni de la propunerea Comisiei. Sperăm că și la Parlament se va merge la fel de repede și sper foarte mult că vom ajunge la un acord cu Consiliul înainte de vacanța de vară. Mă opresc aici, am fost uh, destul de, am avut o prezență, o intervenție destul de lungă. Vă mulțumesc, doamna Breso, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu am ascultat cu foarte multă atenție cele spuse de colegi. Nu mi-amintesc uh, sau nu vreau să le amintesc pe toate, pentru că este foarte clar că nu toate opiniile exprimate aici țin de comisia noastră, de competențele sale, pentru că noi știm foarte bine cine este vizat pe fond, noi uh, și apoi comisia buget. Tot ce se spune aici trebuie să vizeze comisia noastră regie, așa spune la început. Aș face observații din punctul de vedere al unui economist. O să închid și telefonul. Îl pun pe silence, spune doamna Breso. Vă mulțumesc. Vreau să spunem ceva, să vă spun ceva în legătură cu ce ar crede un economist despre asta. EFSI a fost probabil primul instrument pe care Uniunea Europeană l-a înființat pentru a promova investițiile private. Nu vorbim despre investiții publice, deși apoi au fost finanțate și investiții publice. Și asta în afară de fondurile structurale care vă am amintit, vă amintiți la început, vizau ideea de convergență și pentru ca să nu rămână în urmă țările uh, mai puțin dezvoltate sau țările în criză. Apoi am văzut că chiar în zonele mai puțin dezvoltate s-a remarcat că s-ar putea și acolo există o lacună sau probleme legate de investiții, investiții publice sau private. Însă, care este orientarea? Ideea este de a reduce tot mai mult diferențele de dezvoltare între regiunile noastre europene. EFSI, pentru prima dată, a spus că politica care nu acceptă ajutoarele de stat, în condițiile în care toată lumea dă ajutoare de stat, și chinezii și americanii. Deci, politica aceasta care nu acceptă ajutoarele de stat nu mai este la zi. Și atunci Comisia a dorit să facă o propunere, poate nu suficientă, dar o propunere pentru a sprijini investițiile private, pentru ca aceste investiții semnificative să poată să aibă loc și să se asume și niște riscuri, pentru că Europa are nevoie să-și relanseze propriile investiții. Știm foarte bine că nivelul investițiilor s-a prăbușit în condițiile de criză și iată ce a permis EFSI să se înceapă uh, să se lucreze la această problemă a lipsei de investiții. se spune și în italiană acea fabulă cu să nu arunci copilul uh, cu apa din copaie. Este clar că în Europa e nevoie de investiții, investiții publice, dar și private. Deci nu trebuie să spunem că trebuie să desfințăm EFSI și uh, privații să se descurce între ei, dar să știți că investițiile private nu pot ele singure să se, să se descurce în Uniunea Europeană. Să fim atenți, să nu renunțăm la un instrument, să nu-l desfințăm pentru că nu avem altceva în loc pentru multă vreme de acum înainte. Nu, tocmai trebuie să lucrăm la a spori potențialul acestui instrument mai ales către acele economii, așa cum spun și în raport, acele economii care încă nu s-au bucurat suficient de acest uh, fond. E adevărat că de aici nevoia de a avea mai multă asistență tehnică și nevoia de a avea platforme de investiții uh, pentru a avea mai multe investiții, dar încă o dată investiții private și nu neapărat publice europenii economisesc foarte mult, dar asta nu înseamnă că și investesc. Atunci trebuie să le dăm niște garanții, să-i determinăm să investească, să devină ei investitori privați. Asta e foarte important în Europa. Deci criticile noastre nu trebuie să spună că EPSI nu servește la nimic, vă rog frumos. Nu, din potrivă, trebuie să criticăm, dar să reorientăm acest instrument pentru că el are cu siguranță o serie de aplicații foarte bune. Iată ce vă propun așadar. Este clar că uh, nu putem să spulberăm această idee cum că Europa nu are nevoie de investiții sau că investițiile nu trebuie să fie sprijinite, ci din potrivă. Să ne gândim că Comisia lucrează pe uh, Uh, această convergență între diferitele regiuni mai dezvoltate, mai puțin uh, dezvoltate. Și în aceste condiții să-i ajutăm pe cei de la Comisie să pună pe roată acest sistem de EFSI și mai pentru țările care nu au profitat așa de bine de el până acum, concentrându-ne pe mai multe tematici, printre care și în primul rând, să avem nu niște cote, dar un echilibru teritorial, geografic, adică să lărgim acest concept care a fost deja menționat la început, în prima parte. Noi am observat că nu este suficient să spui că vrei asta și asta, trebuie să ai niște instrumente. Care sunt instrumentele? Ajutoarele pentru crearea de proiecte și mai ales ajutor pentru crearea acestor faimoase platforme naționale, care sunt adevărați intermediari naționali și care permit ca ele, platformele, apoi să-i ajute pe cei care vin cu proiecte. Și, bineînțeles, mai multe proiecte transfrontaliere, pentru că acestea sunt deosebit de importante, după părerea mea. Ele trebuie să fie mai bine uh, evidențiate. Putem să discutăm uh, și mai încolo pe baza amendamentelor, dar aș mai aminti două lucruri, și anume că să nu ne depășim competențele. Dacă noi ne depășim competențele, comisiile vizate pe fond o să ne spună, taceți din gură, nu vă interesează pe voi, nu este competența noastră, așa cum facem și noi când ne transmite niște avize care nu prea ne interesează pe noi. Iar cât privește amendamentele, care au fost uh, depuse și anumiți colegi au pus niște întrebări țintite. Mă refer la amendamentul 3, de pildă. Eu cred că nu este bine să ne limităm la infrastructurile fizice și la serviciile de interconexiune. Avem infrastructuri fizice, dar și imateriale cum ar fi rețelele de cercetători, rețelele informatice. Ele sunt intangibile, imateriale, dar poate că astăzi aceste rețele sunt încă și mai importante decât cele uh, materiale. Asta ca să menționez acest lucru. Și, într-adevăr, trebuie ca aceste rețele uh, să vizeze reunirea a cât mai multor state membre împreună. Eu zic transfrontalier, dar ați înțeles, ideea este de a avea cât mai multe, eh, multe țări posibile participante în astfel de inițiative. Amendamentul 10. Consider că finanțarea autostrăzilor da, cu excepția cazurilor când este vorba de țări din fondul de coeziune. Bun, uh, aici trebuie să reamintim uh, două aspecte, falimentul pieței și apoi adiționalitatea. Este foarte clar că autostrăzile din fondul de coeziune pot să fie finanțate și prin fondurile structurale nu trebuie să folosim aceste fonduri structurale decât în momentul în care nu, să folosim EFSI aici numai când uh, avem acel faliment al pieței sau când se demonstrează că se respectă adiționalitatea prin EFSI. Încă o dată, nu are sens să văduvim aici capacitatea pe care o are un fond uh, structural care ea vrea, în primul rând, să reducă nivelul de dezvoltare între diferitele țări. Și sunt de acord cu ce s-a spus aici, EFSI eh, nu poate să înlocuiască fondurile structurale. Eh, fondurile structurale uh, au uh, un obiectiv foarte clar de finanțare a politicilor regionale și, de fapt, nu e vorba numai de țări, nu așa, e vorba de regiuni, de regiuni mai puțin uh, dezvoltate, care trebuie prin aceste fonduri să se apropie de un nivel de dezvoltare mai mare pentru a le dezvolta. Deci nu e vorba numai de proiecte unice sau individuale, ci e vorba de o politică politică de dezvoltare care este finanțată prin aceste fonduri structurale. Deci este ceva foarte diferit de ce face EFSI și trebuie să ne opunem cu tărie oricărei tentative sau tentații de a folosi EFSI și pentru politici care n-au ce să caute în cadrul EFSI, cum ar fi politica de convergență, care vizează, bineînțeles, țările de coeziune de convergență cred că suntem de acord aici, dar nu astăzi se poartă această bătălie, pentru că astăzi vorbim despre modul și direcția pe care trebuie să o ia EFSI, pentru că, încă o dată, e vorba de politici de investiții, cu accent pe investiții în țările de convergență. Ideea este de a adăuga noi surse și nu de a scoate surse de la ideea de convergență. Astfel, EFSI și fondurile structurale pot să conlucreze, să se uh, consolideze unul pe celălalt și nu să uh, se războiască între ele. Pentru că e vorba aici de capacitate. Marile proiecte private nu pot fi, uh, de exemplu, finanțate de către fondurile structurale și atunci, dacă un proiect, mare proiect privat uh, se poate înfrăți și are aceleași obiective cu un proiect public de aceeași natură, e bine, în acel moment, dacă ele se cumva fi, fuzionează, pot să facă apel și la EFSI, dar trebuie să fim atenți. Trebuie să ne asigurăm că se creează niveluri de convergență între cele două fonduri și nu că unul se substituie altora. Și asta uh, de dragul viitorului. Vom vedea ce se va întâmpla cu amendamentele pe care le voi mai primi, dar uh, cred că textul este foarte clar uh, ce privește mesajul pe care trebuie să-l transmitem. Doamna președinte ne amintește că trebuie să mă opresc aici. O să avem timp să mai discutăm despre asta și când vom vorbi despre amendamente uh, fiecare în parte. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc, o discuție deosebit de interesantă care a durat mai mult decât ne-am fi așteptat. Da, dovadă că este foarte importantă, spune doamna Vreso. Trebuie să amintesc tuturor termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Pr uh, luni 30 ianuarie la prânz. Deci termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Continuăm acum uh, cu ordinea noastră de zi și am să dau cuvântul domnului Buda ca să ne prezinte pentru primul schimb de opinii părerea dumnealui în ceea ce privește o mai mare implicare a partenerilor uh, în um, fondurile de investiții. Uh, aveți cuvântul domnule Buda. Mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, aș dori să le mulțumesc uh, tuturor colegilor pentru că au înțeles necesitatea discutării unui astfel de raport și în special domnului uh, Lambert, pentru că este extrem de important ca la finalul acestui raport, împreună cu toții, să um, identificăm noi și noi mijloace și metode de sporire a vizibilității politicii de coeziune și, în același timp, aș spune eu, de consolidarea acestei politici în cadrul politicilor Uniunii Europene. Plecând de la premisa că nu putem avea o Europă puternică fără o Uniune Europeană puternică și, în același timp, nu putem să avem o Uniune Europeană puternică fără să avem o politică de coeziune puternică. Politica de coeziune este cel mai important vehicul de investiții de creștere la nivelul Uniunii Europene cu 351,8 miliarde de euro, ceea ce a însemnat în medie peste 15% din totalul investițiilor publice în statele din Uniunea Europeană, cu mențiunea că în anumite state membre aceste investiții au ajuns până la 68%. Instrumentele, instrumentele politicii de coeziune s-au dorit și în același timp au dovedit, s-au dovedit a fi un instrument util și eficient pentru canalizarea fondurilor către regiunile mai sărace și în același timp, evident, cu scopul său principal de a reduce disparitățile dintre regiunile Uniunii Europene. Politicile de finanțare ale Uniunii Europene au un impact asupra tuturor cetățenilor din Uniune și cu toate acestea însă, din păcate, nu întotdeauna au fost traduse în practică despre cât de mult s-a schimbat viața de zi cu zi um, a cetățenilor în urma acestor, um, accesării acestor fonduri. Percepția privind eficacitatea politicilor regionale, potrivit Eurobarometrului în 2015, este că doar puțin peste o treime dintre europeni conștientizează despre eficiența investițiilor fondurilor europene în zonele în care aceștia trăiesc. De aceea, prin uh, raportul din proprie inițiativă, ne propunem noi modalități de creștere a vizibilității rezultatelor investițiilor politicii de coeziune. Urmărind așadar să examinăm experiențele reale și să contribuim la creșterea vizibilității fondurilor structurale și de investiții și în același timp ne propunem să avem o abordare care să vizeze legătura între instrumentele politicii de coeziune cu politicile locale în scopul de a spori eficiența deciziilor la nivel local și subliniez prin dezvoltarea guvernanței participative a unui instrument eficient. în plus raportul urmărește să stabilească noi modalități de comunicare a performanței acestor fonduri, astfel încât valoarea adăugată să fie cât mai vizibilă. În plus, raportul va evalua și modul în care poate fi sporit impactul comunicării prin intermediul platformelor sociale mass media, care sunt tot mai mult folosite în ultima vreme. Trebuie să identificăm noi modalități de creștere a responsabilității comune, atât pe verticală și la toate nivelurile de guvernare. Subliniez, punând împreună toți partenerii relevanți în toate etapele ce țin de implementarea politicii de coeziune. Și cred eu că este foarte, foarte important să atragem atenția că beneficiarii fondurilor ESI uh, trebuie să preia rolul de ambasadori ai politicii de coeziune, pentru că ei sunt cei mai în măsură să vorbească despre efectele benefice a acestei um, politici. Avem în vedere să identificăm modalități pentru ceea ce înseamnă implicarea cetățenilor în creșterea, la creșterea atractivității procesului de consultare publică, și să facilităm cât mai mult creșterea accesului la rețelele de diseminare a informațiilor. Nu în ultimul rând ne propunem în uh, acest raport, uh, prin două capitole principale, eficientizarea metodelor de comunicare în vederea creșterii vizibilității și în același timp, așa cum am spus, intensificarea participării partenerilor prin creșterea rolului lor în procesul de luare a deciziilor. În ceea ce privește comunicarea și vizibilitatea, Aici reținem faptul că instituțiile europene trebuie să depună eforturi pentru creșterea atractivității oportunităților de finanțare ale Uniunii Europene, în primul rând prin ceea ce noi am spus de foarte multe ori la această comisie, și anume prin simplificare și creșterea flexibilității, pentru că observăm că foarte multe state se plâng de procesele extrem de complexe în ceea ce înseamnă accesarea acestor fonduri și bineînțeles că atunci acestea ajung mai greu practic uh, să fie um, implementate. În același timp, cred că autoritățile naționale au obligația de a adapta strategiile naționale la specificul local, ceea ce de altfel s-a subliniat și cu ocazia dezbaterii celuilalt raport, tocmai în scopul de a facilita accesul beneficiarilor la finanțare de asemenea în acest sens autoritățile de management au rolul de a implementa instrumente mai adaptate în acest uh, sens. este extrem de important să avem în vedere o creștere a rolului autorităților locale și regionale în implementarea politicii de coeziune așa cum am subliniat prin consolidarea cooperării cu actorii sociali și economici astfel încât să crească vizibilitatea acestora în uh, în teren. În ceea ce privește o problemă extrem de importantă pe care cu toții am uh, sesizat o și anume legată de ceea ce înseamnă livrarea rezultatelor. Sub acest aspect apreciez că este nevoie de o informare și comunicare a Uniunii Europene care să fie revizuită și cu scopul de a transmite mesaje care să fie cât mai concise și pe înțelesul cetățenilor europeni în vederea capitalizării rezultatelor și a experiențelor acumulate. Fac aici o paranteză și subliniez faptul că la proiectele sub 500.000 de euro prin FEADR nu este nevoie să faci niciun fel de publicitate. Prin urmare, aceste fonduri sunt absorbite uh, în diverse state, în uh, diverse paliere și nimeni nu știe că ele sunt, de fapt, din cadrul uh, fondurilor, uh, mă rog, în cadrul politicii de, de coeziune, ceea ce apreciez că este foarte, foarte grav. De aceea cred că Comisia Europeană ar trebui să elaboreze un studiu cuprinzător privind comunicarea rezultatelor și cetățenilor europeni trebuie să le fie traduse practic aceste rezultate pe înțelesul, pe înțelesul lor. În ceea ce înseamnă uh, această legătură între fondurile de investiții și cunoștințele sau informarea cetățenilor, reținem împrejurarea că în uh, Marea Britanie doar 9%, și este foarte important de reținut acest lucru, că doar 9% dintre cetățenii chestionați în Eurobarometru au cunoștință cu privire la investițiile um, Uniunii Europene, iar cea mai mare rată a Brexitului s-a înregistrat tocmai în zonele în care erau cele mai multe fonduri europene în, în zonele respective. Uh, la polul opus avem Polonia, unde 76% dintre cei chestionați știu despre avantajele și sunt informați cu privire la programele de finanțare existente. Recenziile obținute confirmă faptul însă că nu există un model unic de comunicare și de aceea este nevoie de adaptarea mesajelor la specificul și așteptările publicului și sub acest aspect subliniez încă o dată nevoia de a avea în vedere evoluțiile digitale. În ceea ce privește contribuția ecoeziunii, reținem împrejurarea că ecoeziunea joacă un rol important în identificarea de noi instrumente de comunicare și facilitarea schimbului de informații între beneficiari și organismele relevante și în același timp contribuie la colectarea datelor în timp util. Instrumentele coeziunii pot constitui adevărați senzori de colectare a informațiilor, astfel încât autoritățile de management pot urmări mai ușor procesul de implementare și în același timp de a semnala acolo unde intervin blocaje și, bineînțeles, de a încerca ca ele să fie corectate pe viitor. În ceea ce privește partea a doua a raportului, participare și parteneriat, este nevoie, așa cum am subliniat, de încurajarea participării autorităților locale și a părților interesate în procesul de luare a deciziilor. Sub acest aspect este nevoie de implementarea modelelor de existență de guvernanță colaborativă și, în mod cert, o implicare cât mai mare a actorilor locali prin procesul bugetării participative, care să contribuie astfel la ceea ce înseamnă creșterea responsabilității deciziilor publice. În același timp, este nevoie de identificarea instrumentelor pentru a ajunge la cât mai mare implicare a comunităților locale în ceea ce înseamnă accesarea fondurilor europene. Iar acest lucru se poate realiza printr-o creștere a atractivității consultărilor publice, în așa fel încât, practic, să avem cât mai mulți cetățeni participanți la luarea unei uh, decizii. În ceea ce privește creșterea rolului partenerilor, trebuie să avem în vedere că este nevoie de o consolidare a rolului partenerilor în implementarea acordurilor de parteneriat și un accent deosebit trebuie să se pună asupra responsabilității comune în ceea ce privește investițiile structurale. Întărirea eficacității guvernanței pe mai multe niveluri este nevoie și având în vedere lecțiile învățate în perioada anterioară, urmărindu-se practic creșterea participării pentru a obține cât mai bune rezultate în teren. Și închei prin a sublinia nevoia de a se dezvolta parteneriatele care contribuie la creșterea sinergiilor în investiții, o cooperare strânsă între autoritățile locale din mediul urban și rural, precum și centrele de cercetare am observat că au dat rezultate prin investiții um, care au rezultat practic din sinergia fondurilor fiind nevoie în acest fel de o creștere și de o um, conștientizare a, um, a ceea ce înseamnă oportunitățile privind sinergia fondurilor aspect care de altfel așa cum am spus s a arătat și la proiectul anterior. Închei aici, uh, așteptând uh, opiniile tuturor, opiniile dumneavoastră. Uh, repet, cu convingerea că la final o să avem un raport prin care, într-adevăr, să putem consolida rolul politicii de coeziune în cadrul politicii Uniunii Europene și, bineînțeles, să sporim cât mai mult vizibilitatea. Mulțumesc! Thank you very much. I want to remind that this is the first exchange. Vă mulțumesc. Vă amintesc că acesta este primul schimb de opinii pe tema aceasta. Domnul Buda vrea să prezinte proiectul de aviz în luna martie, dacă nu mă înșel, și îl vom vota în luna mai. Acum le dau cuvântul coordonatorilor și vă rog pe fiecare în parte să fiți foarte succinți pentru că președinția <laughs> malteză deja este la ușă. Doamna Geofrida are cuvântul. Grație, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. O să încerc să fiu succintă. Dar trebuie să subliniez faptul că până la urmă comunicarea rezultatelor politicilor de coeziune pare să fie din ce în ce mai importantă. Am văzut ce s-a întâmplat cu Brexitul, am văzut cât de puțini știu uh, uh despre ce a făcut Europa pentru cetățeni, trebuie ca tehnicile de comunicare să fie uh, îmbunătățite. Trebuie să înțelegem ce nu a funcționat. Cetățenii nu știu că, deși o treime din bugetul european merge la coeziune, ei nu știu ce înseamnă această coeziune, cum îi afectează. Și deci această lacună trebuie neapărat uh, acoperită. Comisia Europeană trebuie neapărat să se implice și să adune, să pună cap la cap idei de la agenții de PR, de comunicare, de la alți uh, experți, ca să știm cum să se comunice mai bine uh, rezultatele concrete ale politicii de coeziune. Știm bine că uh, bilanțul încă nu a fost realizat, dar este foarte clar că Uh, Uniunea Europeană, așa cum spun ultimele sondaje, uh, a obținut un rezultat care totuși este recunoscut. E vorba de uh, faimoasa abolire a tarifelor de roaming. Știm bine că asta este doar o mică victorie doar o treime dintre cetățenii europeni, de altfel, uh, sunt mobili, mă refer acum la mobilitatea geografică, doar o treime dintre cetățeni merg în vacanță în străinătate, deci doar o treime dintre ei vor putea să simtă pe propria piele ce înseamnă să înseamnă roamingul. Și atunci, dincolo de asta, trebuie să vedem ce înseamnă Europa pentru cetățeni, ce beneficii aduce aceste, aceasta cetățenilor noștri. Lucrurile e clar că nu stau așa cum trebuie să stea. Uh, cercetarea uh, pe care a menționat-o și colegul uh, Buda spune că Bruxelles mm, trimite mesaje care pot fi înțelese numai de o pătrime dintre cetățenii europeni. e clar că e vorba de acei, acele persoane care se mișcă, care călătoresc, care vorbesc limbi străine, restul sunt complet în ceață. Și se mai pune întrebare cine trebuie să fie responsabilul de, pentru comunicarea politicii de coeziune. E bine că Comisia Europeană face eforturi în acest sens, dar dincolo de asta, fiecare face pe plan regional ce poate. Poate că și uh, parlamentarii ar putea să se implice, dar bineînțeles că iau cu totul altă abordare. Nu, probabil că cel mai important este să se pună accentul pe uh, nivelul local. Uh, și, bineînțeles, că și cei care au câștigat proiecte ar trebui să fie și ei implicați ca să arate ce s-a făcut și cum au câștigat anumite licitații. Este clar că aici, la Bruxelles, avem o serie de evenimente care pun în evidență rezultatele pozitive. Ele trebuie să se petreacă și pe teren, în teritoriu iar uh, lucrurile astea trebuie să se petreacă în mod ciclic astfel încât să nu se uite nicio clipă ce se face în Europa. Trebuie, bineînțeles, și mass media să fie implicată, să existe informarea cetățenilor, dar în mod transparent, în mod uh, responsabil. Mă gândesc la Open City și la ecoiziune de care ați vorbit și dumneavoastră. Aici avem instrumente potențiale foarte interesante care pot să dea rezultate administrațiile locale și regionale trebuie tocmai să conlucreze foarte strâns cu Comisia, Comisia care are o viziune de ansamblu, care survolează teritoriul. Comisia a făcut o listă de bune practici în domeniul comunica, comunicării și marea majoritate a acestor exemple bune se referă la inițiative pe internet sau pe rețelele de socializare. Dar avem totuși și proiecte care sunt prezentate prin fotografii, prin geolocalizare și prin alte mijloace moderne. Este clar că avem exemple pozitive care pot să fie transferate și preluate și în alte părți. Un alt aspect acum se referă la uh, rolul pe care pot să-l aibă comunica, în comunicare Ehm, administrațiile și autoritățile locale. Se, pune, se pune foarte mult accent pe bani, pe sume, milioane, miliarde care vin de la Europa, care trebuie să vină de la Europa. Dar e vorba de uh, informații foarte vagi în legătură cu beneficiarii. Se fac niște generalizări, că sunt refugiații, că sunt orașele mici, că sunt IMM-urile. Poate că ar trebui să ne gândim că uh, într-adevăr, dincolo de infrastructurile mari vizibile, proiectele mai mici, uh, mai puțin vizibile, rămân în umbră. Trebuie să știe cetățenii oriunde s-au cheltuit bani europeni. Trebuie să știm și noi ce s-a întâmplat cu banii și cum au ajuns ei acolo. Este clar că uh, cetățenii trebuie să fie ținuți la curent și să dea socoteală lor de modul în care se cheltuie banii europeni. E vorba aici de o chestiune de credibilitate. În ce privește partenerii, trebuie ca guvernanța să sporească în ce privește proiectele uh, câștigătoare. Și Comisia a propus un dialog structurat cu uh, grupul de experți și de parteneriate care să arate care este uh, care sunt posibilitățile, doamnă președinte, întrerupe. În concluzie, continuă doamna deputat, este nevoie de o mai mare um, cooperare între autoritățile locale și ceilalți parteneri în perioada premergătoare începutului proiectului pentru ca să se asigure că proiectul se potrivește cu nevoile din teritoriu. Mulțumesc. Mă scuzați că vă întrerup, dar nu avem foarte mult timp. Da, foarte pe scurt pentru că cred că o să avem o discuție mai uh, în uh, amănunțime, mai încolo. Vreau să vă spun că mă gândesc la Comitetul Regiunilor și la faptul că acolo avem foarte mulți reprezentanți de autorități locale și regionale care au și ei de prezentat o grămadă de e, bune practici, am putea să continuăm, să, să cooperăm cu ei. Ar fi bine să-i contactați, domnule Buda, pe de la CEOR și să vedeți ce au și ei de spus în acest domeniu. Doamna președinte, vă mulțumesc, a scos foarte scurt. Doamna Vana. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu voi fi și mai succintă și uh, nu voi vorbi despre necesitatea sporirii uh, vizibilității. S-a vorbit deja despre lucrul acesta. Eu însă voi vorbi despre punerea în aplicare a principiului parteneriatului în fondurile de coeziune. Ni se pare că acest principiu este absolut esențial și pentru actorii locali și regionali, dar și pentru cetățeni. Noi suntem de părere că doar printr-o implicare activă a societății civile, a, a cetățenilor, se poate obține, se pot obține rezultate mai bune. Cred că lucrul acesta este în interesul nostru al tuturor. S-a dovedit clar că acolo unde cetățenii sunt implicați în planificarea măsurilor, când vine vorba despre mediu, despre egalitatea de gen, despre combaterea discriminării, ei, Uh, acolo unde cetățenii sunt implicați, rezultatele sunt mai bune. Dar știm că principiul acesta al parteneriatului nu este neapărat peste tot la fel de bine pus în aplicare și, din păcate, nu există un mecanism formal până în momentul de față uh, care să permită sprijinirea autorităților locale în aplicarea acestui principiu. Deci noi vom veni cu propuneri legate de un cod, uh, cod al bunelor practici, un amendament cu privire la uh, instrumente tehnice care trebuie să fie puse la dispoziția autorităților uh, tehnice. Ideea este ca cetățenii să fie mai implicați. Așteptăm cola uh, colaborarea cu dumneavoastră. Vă mulțumim, doamna Damato. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Dragi colegi, politică de coeziune, mai mult ca oricând, este foarte importantă uh, pentru ca să uh, atingem adevărate rezultate, trebuie să avem mai, o mai bună parteneriate și așa mai departe. Comisia ne propune ceva în acest sens, însă este foarte clar că uh, se simte, se resimte pe teren, în teritoriu, de către mine, de către ca alți colegi, problema uh, lipsei de comunicare cetățenii noștri nu știu ce se întâmplă într-adevăr cu această politică de coeziune în teritoriu. Deseori se vorbește despre birocrație și despre faptul că Uniunea Europeană și partenerii locali și regionali nu sunt în stare să producă ceva. La DG Regio s-a publicat o comunicare în care se vorbește despre uh, modul în care s-au făcut uh, investiții în politica de coeziune, în care s-au creat locuri de muncă și așa mai departe. Dar nu știm foarte bine, de pildă, la locurile de muncă, ce fel de locuri de muncă s-au creat, câte, în ce regiuni, locuri de muncă permanente, mai bune, mai proaste. Este foarte clar că cetățenii nu percep cu adevărat că sunt ajutați prin aceste inițiative autoritățile regionale și naționale sunt opace, nu dau informații și sunt primele care atacă Bruselul în condițiile în care ele au lipsă de capacitate administrative. Este foarte clar că macrocondiționalitatea economică nu este de mare ajutor și nici aplicarea rigidă a pactului de stabilitate. Noi, la 5 stele, am cerut de la început uh, începutul mandatului ca toate politicile de coeziune să nu intre în calculul deficitului bugetar. Am dorit ca colegii să ni se alăture în aceste demersuri. Mulțumesc foarte mult! Ne oprim aici cu dezbaterea noastră deoarece nu mai avem timp. Nu mai avem timp. Vreau să-i rog pe colegii care au luat cuvântul, sau vreau să ia cuvântul, să-și mențină opiniile proaspete uh, atunci când vom, pre, vom vedea la întâlnirea din martie proiectul de raport al domnului Buda. Acum vreau să să-l întâmpin aici pe reprezentantul președinției malteze, care ne va prezenta prioritățile președinției țării sale, Consiliul European, care țin de competențele noastre aici la Regi, domnul Young Borg. Este vorba de secretarul parlamentar din partea președinției malteze și responsabil pentru fondurile europene în această țară. El le va spune care sunt prioritățile lor în domeniile de competență ale comisiei noastre. Așa cum uh, este uh, obiceiul, o să îl invit să-și facă o prezentare de poate maxim 15 minute și apoi dau cuvântul membrilor noștri și, în primul rând, coordonatorilor. Mulțumesc! Așadar, v-am anunțat uh, prezența, domnule Bord. Suntem gata să vă dăm uh, cuvântul pentru prezentarea priorităților și acum, apoi veți putea să primiți întrebări, uh, observații, remarci din partea membrilor noștri. Um, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, vă mulțumesc și vă felicit pentru că ați fost realeasă în funcția de președinte a Comisiei Regii. Este o mare plăcere și o mare onoare să fiu prezent aici astăzi la comisia dumneavoastră. O să fiu destul de succint pentru că mm, sunt mai curios să aud ce spune dumneavoastră despre ce ne propunem noi în domeniile noastre de competență în uh, contextul actual, în situația actuală uh, prin care trece politica europeană, dar și internațională. Aș sublinia care sunt principalele priorități ale președinției noastre pe următoarele șase luni, dar încă o dată vă spuneam, mă interesează mai mult să știu ce ne veți spune dumneavoastră despre principalele provocări de astăzi din UE și mai ales când vine vorba de coeziune, de politica de coeziune în europeană și, bineînțeles, de aspirațiile cetățenilor noștri. Uniunea Europeană trece printr-un moment foarte dificil din istoria sa. Uniunea Europeană se confruntă cu mai multe crize, criza financiară acum câțiva ani, apoi uh, probleme de securitate de terorism, uh, refugiați, probleme apoi legate de hotărârea istorică a Regatului Unit de a ieși din Uniunea Europeană, probleme legate apoi de instabilitatea cronică cu care se confruntă anumiți vecini ai săi. Există apoi o mare incertitudine în ce privește relațiile sale cu partenerii globali. Este clar că avem în anul acesta o serie de alegeri decisive în Franța, în Germania, în țările de jos. Acestea ar putea să aibă un uh, impact asupra viitorului Uniunii Europene. Dar bineînțeles că aceste provocări nu trebuie să ne împiedice să progresăm uh, cu agenda noastră europeană. Din potrivă, sunt chiar ocazie acestea pentru a ne uh, Eh, uni pentru a avea o Europa deci mai puternică, mai competitivă și mai socială. Ca și președinție, noi eh, punem mult accentul pe această latură socială. Malta consideră că, pentru că asta să se întâmple, trebuie ca aceste incertitudini să fie repede circumscrise și de asemenea vom folosi, deci astfel vom folosi următoarele șase luni pentru a uh, Uh, încerca să înțelegem frustrările și temerile pe care ni le uh, semnalează cetățenii noștri. Am încercat să rezolvăm problemele pe care ei ni le semnalează. Astfel, bănuiesc că cunoașteți prioritățile noastre, mă voi referi la ele pe scurt, dar vă spuneam și repet, ne vom concentra pe imigrație ca și țară, noi am fost afectați direct, eh, direct de această problemă și asta de mai mulți ani încoace. Ca și președinție, un lucru pe care l-am spus și la plenara de săptămâna trecută, am spus eh, prin, președin, prin primul nostru ministru și am recunoscut că, da, Comisia Europeană are o agendă foarte clar în acest sens, ca și Parlamentul European. Și atunci noi, la Consiliu, la rândul nostru, avem această provocare de a uh, continua această tendință în ideea de a înregistra progrese semnificative, să implementăm ceea ce am zis că o să facem, pe de altă parte să nu uităm nicio clipă că imigrația uh, trebuie uh, Uh, să rămână o prioritate pe agenda noastră politică în ce privește sistemul comun de azil. Avem nevoie de un sistem durabil, mai echitabil în ce privește repartizarea sarcinilor. Și de asemenea, să nu uităm nevoia de revizuire a regulamentului de la Dublin. De asemenea, o să încercăm să continuăm pe calea deschisă de summitul de la La Valeta privind migrația și, bineînțeles, ne vom concentra pe principalele cauze ale migrației economice și pe nevoia de a coopera mai bine în acest sens. Avem însă și o serie de oportunități pe care trebuie să le, uh, să le îmbrățișăm Uh, piața unică, de pildă. Piața unică care are un potențial enorm, ea uh, trebuie să fie aprofundată, așa cum trebuie să fie dezvoltată piața unică digitală, care ar putea să aducă mari beneficii pentru economia noastră, pentru cetățenii noștri, pentru firmele noastre. Trebuie să facem, deci, tot ce se poate în acest domeniu mai cu seamă îmbunătățind și punând în aplicare legislația primară existentă, dar și prin discuția care se continue uh, pe, să zicem, uh, Uniunea Energetică sau pe Uniunea Piețelor de Capital. Securitatea, siguranța și securitatea terorismul, terorismul care a afectat, din păcate, și Bruselul. Ei bine, toate astea au creat o serie de probleme, de temeri. Cetățenii sunt foarte interesați de această tematică, iar contextul internațional este deosebit de volatil și el. Situația sau evenimentele se accelerează și trebuie să avem propuneri concrete uh, pentru rezolvarea de probleme pe plan regional, internațional. Pentru noi, o diplomație eficientă este metoda de lucru principală și vom continua să colucrăm cu SEAE pentru asta. Incluziunea socială. Pe bună dreptate, Malta este mândră de realizările sale în acest domeniu. Avem experiență în acest uh, sens. Am obținut rezultate și ascultăm cu atenție ce ne spun ONG-urile și cetățenii pentru a face mai multe în acest sens și pentru egalitatea de gen și pentru grupurile minoritare, pentru cele mai vulnerabile și cât privește soarta femeilor, astfel încât uh, să ne asigurăm că acestea din urmă au acces de plin pe piața muncii. Politica de vecinătate acum, o altă prioritate uh, a noastră, precum și sectorul maritim, care de asemenea constituie o, o prioritate și care are potențial de creștere. What are our plans? Doamnă președinte, aș vrea acum să intru în uh, detalii în ce privește politica de coeziune. Eforturile noastre vor avea două obiective principale. Primul obiectiv este să permitem uh, progresele în domeniul legislativ și, de asemenea, la nivel tehnic. Mă refer aici mai ales la dispozițiile regulamentului Omnibus și la dispozițiile pe care le discută și comisia dumneavoastră. Sper că în timpul președinției noastre vom putea a, a, avansa în ce privește discuțiile cu privire la regulamentul Omnibus. Vom continua eforturile președinției slovace în acest uh, sens și vom continua și discuțiile în grupurile de lucru tehnice de resort de la Consiliu. Credem că amendamentele la acest uh, regulament uh, vor uh, simplifica cadrul de punere în aplicare. Vreau de asemenea să vă spun că pentru Malta simplificarea legislativă este foarte importantă, precum și consecințele pozitive pe care simplificarea trebuie să le aibă asupra cetățenilor și asupra beneficiarilor politicii de coeziune. Dorim de asemenea să ajungem la un acord uh, în această privință în cadrul Consiliului și să avem și majoritățile necesare. De asemenea, vrem să facem în așa fel încât rezultatele politicii de coeziune să fie mai vizibile pentru cetățenii noștri. Suntem de asemenea conștienți de faptul că trebuie să discutăm despre viitorul politicii de coeziune după anul 2020 și avem aici trei elemente principale. În primul rând, să răspundem necesităților uh, um, Uniunii Europene. Trebuie să știm exact care sunt aceste nevoi. Al doilea element, trebuie să implicăm mai mulți cetățenii la uh, punerea în aplicare a politicii de coeziune și, în al treilea rând, să avem o politică de coeziune care să răspundă noilor provocări. Suntem convinși, ferm convinși, că trebuie să răspundem mai mult așteptărilor cetățenilor, să o facem de o formă pertinentă, eficace, eficientă și în mod transparent. Există această prăpastie între ce facem noi și ce percep cetățenii. Pentru ei, astăzi mai mult ca niciodată, uh, trebuie să reducem această propastie și să-i apropiem mai mult de Uniunea Europeană. Politica de coeziune este o componentă centrală a politicilor europene și doar așa putem să atingem obiectivele uh, um, pe care ne le-am fixat pentru întreaga Uniune Europeană. Politica de coeziune este o politică de investiții. Și de aceea dezbaterea despre politica de coeziune trebuie să continue să pună accentul pe obiectivul său principal, să reducă disparitățile dintre regiunile europene și să permită uh, atingerea unei adevărate coeziuni sociale, economice și teritoriale ca să avem o punere în, o punere în aplicare de succes a politicii uh, de coeziune, trebuie să recunoaștem specificitățile regiunilor și teritoriilor europene. Și trebuie de asemenea să uh, ne gândim ce poate fi făcut mai bine la nivel uh, european și ce poate fi făcut mai bine la nivel local. Nu poate să existe o abordare universală, nu poate să existe un singur leac pentru toate problemele. Nu. Avem nevoie de abordări țintite. Politica de coeziune trebuie să fie folosită ca uh, um, o metodă de a permite statelor membre să găsească soluțiile cele mai uh, uh, adaptate problemelor lor. Deci, în niciun caz, nu suntem pentru o abordare uh, uh universală. O astfel de abordare nu are cum să ne aducă rezultatele la care ne, ne așteptăm. Viitoare politică de coeziune trebuie să fie flexibilă, cât mai flexibilă uh, cu putință. În plus, trebuie să facem efortul pentru a simplifica uh, uh, procesul de uh, uh, finanțare partajată. Uh, și în această privință noi suntem de acord cu uh, munca grupului la nivel înalt în ce privește simplificarea legislativă și vrem ca această procedură de revizuire a cadrului de finanțare să fie continuată. Simplificarea, după părerea noastră, trebuie să se afle în inima întregului proces și trebuie să fie însoțită de o reducere a poverii administrative, precum și de mai multă proporționalitate. Avem nevoie de o politică care să poată fi pusă ușor în aplicare de către beneficiari, inclusiv IMM-urile. Nu putem să ne permitem să continuăm cu programe unde birocrația este atât de mare sau unde sunt efectuate atât de multe controle, încât întregul proces de punere în aplicare este deosebit de întortocheat. Trebuie să ne asigurăm de faptul că politica de coeziune poate să răspundă rapid și în mod eficient prin uh, investiții țintite. Acolo unde este nevoie de ele și trebuie să investim în sectoare cheie pentru creștere și ocupare. Păi, politica de coeziune trebuie să rămână o parte integrantă a bugetului european și să rămână un instrument important pentru a uh, mări uh, potențialul statelor membre și succesul proiectului european. În această privință, credem de asemenea că politica de coeziune trebuie de asemenea să fie o politică de viitor care să răspundă provocărilor viitoare cărora le va face față Uniunea Europeană și să permite dezvoltarea uh, și găsirea unor soluții noi. Doamnă președinte, Dumneavoastră m-ați invitat ca să vă spun care sunt părerile mele. Cred că dumneavoastră și noi avem obiective comune și fiecare își va aduce contribuția împreună și cu Comisia Europeană. Este un proiect comun, o muncă cot la cot și așa vom putea să obținem cele mai bune uh, rezultate spre folosul cetățenilor noștri pe care dumneavoastră îi reprezentați. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule Borg. De fapt, continuăm discuția pe aceleași subiecte pe care le-am abordat și înainte de sosirea dumneavoastră. Am vorbit despre vizibilitatea politicii de coeziune, am vorbit despre cât de important este să explicăm cetățenilor și să-i uh, informăm și sunt încântate de faptul că uh, acestea fac parte dintre prioritățile președinției dumneavoastră. Dau cuvântul acum membrilor dacă au întrebări sau sugestii și începem cu coordonatorii. Mai întâi domnul Van Nistelrooy. Mulțumesc! Vă mulțumesc frumos pentru că ne dați ocazia să discutăm cu dumneavoastră și că veniți acum la început de uh, președinție. Sunt puțin mirat de acest program pentru că nu ne-ați spus nimic despre uh, consilii, despre întâlniri uh, informale și sunt uh, mirat că nu ne-ați trimis niciun fel de document, mă rog, cu, cu titlu informativ, să știm cum aveți de gând să vă organizați. De aceea vă zic, sunt puțin surprins. Poate puteți să-mi dați niște informații mai concrete. Sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că trebuie să vorbim despre politica de coeziune și noi așteptăm uh, din partea Consiliului să se facă niște progrese. În timpul președinției slovace am vorbit mult despre consolidarea muncii în domeniul convergenței, în domeniul uh, politicii de coeziune. Cum veți folosi dumneavoastră munca aceasta, acest document Cum veți vorbi, de exemplu, cu miniștrii care se ocupă de afacerile regionale despre toate aceste elemente? Ați spus că se va discuta la cel mai înalt nivel, dar cum anume? Cum anume veți uh, proceda pentru ca uh, statele membre să fie implicate în proces. Noi, Parlamentul, suntem obișnuiți să participăm activ la um, și sperăm că și timpul președinției malteze veți continua să ne implicați. Câteva gânduri acum despre coeziune. După Brexit, mă rog, nu știm ce se va întâmpla cu Brexitul, dar eu cred că în timpul președinției dumneavoastră ar trebui să se trimită niște mesaje foarte clare. Dacă vreunul dintre statele membre dorește să părăsească Uniunea, poate să o facă, însă răspunsul celorlalte ar trebui să fie afirmarea unei uh, viziuni și mai puternice a coeziunii. Avem nevoie de unii de ceilalți pentru a avansa mai rapid avem nevoie de uh, a sprijini dezvoltarea în toate colțurile Europei. Dacă vreți ca Europa să rămână unită și solidă în aceste vremuri uh, cu uh, multe discursuri xenofobe, populiste și așa mai departe, atunci trebuie să fiți pregătiți să aveți o activitate de comunicare intensă Comisia va face și ea o muncă în acest sens, dar și dumneavoastră trebuie să fiți pregătiți. Este primul moment, uh, poate un moment cheie după uh, proiectul de politici pentru 2020. Da, ați vorbit despre regiuni, despre uh, orașe și așa mai departe, dar vă rog frumos să ne spuneți concret cum veți implica Parlamentul, nu așa în general, ci la modul concret. Ultima observație ce privește vizibilitatea. Sunt de acord cu dumneavoastră și oricum am dezbătut deja astăzi pe această temă. Oare nu ar trebui ca dumneavoastră să veniți cu niște propuneri cât se poate de concrete? Cum putem să folosim revizuirea omnibus pentru a mări vizibilitatea? Cum putem să vorbim mai mult despre toate rezultatele pe care le obținem în atât de multe proiecte, în regiuni, în orașe, cu antreprenoriatul. Cum să permitem beneficiarilor să spună aceste povești de succes, să nu o spună numai atunci când primesc banii, dar și după aceea. Chiar și după ce proiectele s-au încheiat, ar trebui ca acei oameni să vorbească despre uh, rezultatele pozitive. Nu vor fi discursuri de propagandă. Nu, pur și simplu să se vorbească despre ce se face cu banii europeni. Uh, avem nevoie de acest lucru, chiar dacă nu costă foarte mult. Mulțumesc, doamna Crele, în numele socialdemocraților. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu multe dintre lucrurile deja rostite de domnul Lamberts. Domnule Borg, vreau să vă mulțumesc pentru că, iată, tema migrației și a sistemului comun de azil reprezintă o prioritate pentru dumneavoastră. Iată, înțelegem dimensiunea pro- problemei. În uh, procedura omnibus, de altfel, se Uh, propune stabilirea unei priorități în acest sens. Cred că Parlamentul va fi de acord cu această nouă uh, prioritate. De asemenea, mă interesează cele spuse de dumneavoastră cu privire la politica de coeziune și doamna președintă a spus câte ceva despre asta și domnul Lambert de asemenea. Aș vrea și eu să fac un comentariu. Cred că a întări vizibilitatea de la Bruxelles e dificil de ce? Pentru că politica regională se desfășoară la nivel regional. Îmi lipsește angajamentul statelor membre. Statele membre nu sunt dispuse să arate cât se poate de clar că fiecare regiune din statele membre poate profita de pe urma politicii europene de coeziune. Există multe exemple care pot fi date în sensul acesta, dar în momentul de față am senzația că trăim într-un mainstream al renaționalizării și uh, pentru că nimic uh, bun nu poate veni de la Bruxelles, uh, nu spunem nimic despre binele făcut de Bruxelles. Deci noi trebuie, tocmai pentru că suntem experți în politica de coeziune, să vorbim despre rezultatele acestei uh, politici de coeziune. Dar bineînțeles că vorbele noastre n-au, uh, n-ar putea avea niciun fel de impact dacă nu suntem sprijiniți de către statele membre. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră ne-ați putea ajuta în acest sens. Aveți propuneri concrete în acest sens? După aceea, încă o întrebare. Ați spus că e nevoie de o um, abordare diferențiată pentru politica de coeziune. Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Spuneați că abordarea este prea rigidă în momentul de față. Ce anume înțelegeți prin asta? În noua perioadă de finanțare au fost incluse trei noi categorii pentru a se arăta mai bine diferențele existente între diferitele regiuni. ne-am uh, dorit ca bugetul uh, să se concentreze pe priorități, dar în același timp am permis mai multă flexibilitate acelor regiuni care într-adevăr se confruntă cu mari uh, probleme. Unde vreți să băgați o diferențiere suplimentară? Asta vreau să vă întreb. N-am înțeles ce vreți dumneavoastră să spuneți prin asta. Poate mi-ați putea oferi explicații suplimentare. Și încă ceva, la finele lunii iunie, Comisia va organiza un forum de coeziune privind coeziunea și vreau să vă întreb dacă președinția, dacă Consiliul vor dori ca până în momentul de fa- uh, respectiv să vină cu uh, noi propuneri în ceea ce privește viitorul politicii de coeziune. Am citit uh, astăzi într-un document informal al Parlamentului că ar trebui să fie organizat o conferință interministerială mm, informală pe tema aceasta în datele de 8-9 mai. Dar informația aceasta n-a venit de, de la dumneavoastră, ci de la serviciile noastre. Deci vreau să vă întreb dacă că ve- veți veni cu o poziție până atunci. Vă mulțumesc. Urmează numele ECR, doamna Tomașici. Lepa, ovaj puta ću uh, u ime Republike Hrvatske, otoka Korčule. Vă mulțumesc. Vorbesc în numele Croației, în numele insulei Corciula, pe care o reprezint, și vreau să vă spun că știu prea bine ce înseamnă viața pe o insulă. Și tocmai de aceea nu pot decât să, sublim, să subliniez importanța promovării digitalizării zonelor de genul acesta. Deci digitalizarea ne-ar putea ajuta, într-adevăr, să facem schimb de bune practici, schimb de bune experiențe. Vreau să vă întreb cum anume vă veți asigura că digitalizarea și, bineînțeles, uh, inovarea vor îmbunătăți viața pe insulele europene? Vă mulțumim, domnul Van Miltenburg, în numele ALDE. Mm, also welcome, uh. Mulțumesc. Vă mulțumim frumos pentru prezență, domnule ministru. Cum a spus și dumneavoastră, Europa se află la un punct de cotitură. Avem atât de multe presiuni. Brexitul a fost menționat de colegi ceea ce va afecta mult politica de coeziune. E suficient să ne gândim la toți banii de care avem nevoie pentru a investi în Europa. Ați menționat deja că în timpul președinției dumneavoastră va avea loc prima dezbatere despre viitorul politicii de coeziune. Cum veți uh, organiza întregul uh, proces? Apropo și de ce a spus doamna Crel, cum uh, Uh, veți organiza dezbaterea știind că la sfârșitul lunii iunie ar trebui să aibă loc marele forum al uh, coeziunii și că summitul este prevăzut pe 8-9 iunie. Ați vorbit despre imigrație, dar sunteți, de exemplu, dispus să discutați despre condiții suplimentare care vor fi impuse după 2020 ca să facem legătura între prioritățile cheie, ca de exemplu integrarea și um, toate mijloacele acordate uh, imigranților și uh, politica de coeziune. Există multe sensibilități politice, aveți de gând să le abordați pe toate. Uh, alte întrebări deja au fost puse de colegi. Vreau să știu și eu cum veți implica Parlamentul European, pentru că dacă vreți să fiți eficienți, uh, atunci cele trei instituții sunt uh, sortite să coopereze. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Lomarji. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Borg, pentru prezență. Ați vorbit și despre chestiuni generale, ați vorbit despre context, contextul în care începe președinția dumneavoastră și despre subiecte aparte, precum politica de coeziune. Contextul este într-adevăr dificil, cum ați spus și dumneavoastră, nu numai din cauza fenomenului uh, migratoriu, ci și din cauza Brexitului și a crizei economice. În ce privește criza imigrației și a cauzelor economice care justifică o parte din acest fenomen, vreau să vă dau câteva cifre ca să vă uh, dați dumneavoastră seama uh, cu ce dificultate ne confruntăm. În 2100 vor locui cam 13 miliarde de oameni pe Terra. În 2100, populația UE va fi de 600 de milioane de locuitori. Dar în 2100, continentul african va avea o populație de patru ori mai numeroasă. Deci va trece de la 1 miliard de locuitori astăzi la 4,2 miliarde în 2100. Acestea sunt realitățile la care noi trebuie să ne gândim și nu sunt sigur că soluțiile la care ne gândim noi astăzi sunt pe măsura provocărilor. Marea întrebare pe care Consiliul European trebuie să-și o pună și Comisia, de altfel, și Parlamentul, este politicile comunitare sunt coerente? Căci nu vom obține niciun rezultat dacă, pe de o parte, punem în aplicare niște politici care apoi sunt distruse de alte politici, precum politica comercială. Al doilea punct din programul dumneavoastră, și mă bucur să constat acest lucru pentru că am mai avut ocazia să discutăm pe această temă, este dimensiunea maritimă în UE și uh, situația insulelor care fac parte din UE. Cred că nu vorbim suficient despre faptul că Uniunea Europeană este unul dintre continentele uh, cu cei mai mulți kilometri de coastă și care are un număr foarte mare de insule. ceea ce reprezintă un avantaj pentru cercetare, dezvoltare, creștere economică, ce numim economia albastră. Și un angajament serios pentru dimensiunea maritimă, ceea ce înseamnă, bineînțeles, dezvoltarea porturilor, printre altele, și uh, dezvoltarea uh, economiei pe insule. În Parlamentul European există așteptări majore uh, ca să avem o adevărată strategie destinată insulelor din Uniunea Europeană. Acum să vorbim despre politica de coeziune. Înainte de susținerea dumneavoastră, am avut un schimb de vederi în ce privește EFSI. Uh, um, Și ce ținem, ce am reținut eu din acest schimb de vederi? Că există o mare îngrijorare cu privire la viitorul politicii de coeziune. Eu cred că cu cât Europa este mai bolnavă, cu atât are mai multă nevoie de coeziune. Cu cât Europa se dezintegrează, cu atât are mai multă nevoie de solidaritate. Dar vreau să știu dacă în sânul Consiliului toată lumea este conștientă de acest lucru. Aș vrea să știu care sunt uh, raporturile de forță în uh, cadrul Consiliului. Cum putem să facem pentru ca politica de coeziune să progreseze? Sper să nu care cumva să înregistrăm primul regres istoric în timpul acestei legislaturi și sper că nici aceasta și nici legislatura următoare să nu fie uh, primul pas înapoi în domeniul politicii regionale, pentru că proiectul european s-ar surpa și el dacă acest lucru se întâmplă. Mulțumesc, doamna Vana. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și eu vă mulțumesc, domnule ministru, pentru participarea la ședința noastră, pentru prezentarea pe care ne-ați ținut-o. Ați menționat uh, două obiective majore uh, ale președinției uh, malteze. Mă bucur tare mult că ni le-ați Ni l-ați menționat astăzi pentru că în programul președinției nu se prea vorbește despre politica regională sau uh, politica de coeziune, dar iată, mă bucur că, de fapt, în spatele textelor publicate se ascunde totuși un interes uh, în domeniul acesta din partea dumneavoastră. Am uh, mai multe întrebări. Prima întrebare se referă la migrație. Bineînțeles, sunt de acord cu dumneavoastră, e nevoie de soluții europene uh, și în acest domeniu. E nevoie de o reformă a sistemului Dublin, e nevoie de uh, o apărare europeană. Mă alătur întrebării adresate de domnul uh, Miltenburg. În domeniul politicii de coeziune, comisia noastră a tot cerut deschiderea fondurilor, a tot cerut uh, promovarea și finanțarea unor proiecte care vizează migrația și integrarea. Vreau să vă întreb, tocmai de aceea, dacă veniți cu propuneri concrete uh, în sensul acceptării acestor propuneri din partea noastră de către statele membre. Știu că până în momentul de față a tot existat posibilitatea adeptă, adaptării programelor operaționale de către statele membre pentru ca noi fonduri să fie alocate migrației și migranților. Ei, posibilitatea exista, dar n-a prea fost exploatată de către statele membre. Uh, vreau să vă întreb dacă veți veni cu niște măsuri care să sporească vizibilitatea acestei opțiuni și să forțeze, de ce nu, statele membre să folosească fonduri și în acest scop. După aceea, în al doilea rând, avem un raport din proprie inițiativă în uh, comisia noastră cu privire la principiul uh, parteneriatului, raportul domnului Buda, știți prea bine, acest principiu este absolut esențial pentru politica de coeziune, e importantă includerea actorilor sociali, dar și a cetățenilor și vreau să vă întreb dacă acest principiu, sunteți de acord cu acest principiu al uh, parteneriatului, doriți ca acest principiu să fie uh, folosit și la nivelul uh, politicii de investiții ale, a Uniunii Europene. Veți veni cu astfel de inițiative la nivelul Consiliului și după aceea în al treilea rând uh, printre prioritățile președinției malteze nu văd nimic legat de Brexit. Poate că n-am citit bine textul, dar să nu uităm că în curând uh, Regatul Unit va declanșa, va invoca articolul 50, efectele vor fi multiple, multiple. Vreau să vă întreb dacă aveți niște detalii să ne dați în acest sens. Mulțumim, doamna Damato. Președinte. Mulțumesc, domnul președinte. Domnule ministru, așa cum arată numeroasele amendamente și intervenții Uh, din plenară de peste tot, uh, noi, cinci stele, de la bun începutul mandatului, ne-am opus principiului de macrocondiționalitate economică. Domnule ministru, nu știu dacă guvernul dumneavoastră ne va face să ne schimbăm părerea. Articolul 23 16. În lumina acestuia, Comisia și-a propus să-l modifice și astfel s-a și propus un uh, aviz care să fie transmis de la Consiliu către uh, Parlament și care să transforme într-o inițiativă legislativă. Vă întreb dacă sunteți gata să respectați această scadență în timpul președinției dumneavoastră. Names. Vă mulțumesc. Mai există trei colegi înscriși pe lista mea. Mai există și alții care doresc să vorbească? Nu. Prin urmare, le vom da cuvântul celor trei. Începe domnul Jumo. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule ministru, voi fi foarte succint. Știm prea bine cu toții că lunile următoare vor fi deosebit de importante pentru viitorul politicii de coeziune. Ați spus că pentru viitorul politicii de coeziune esențială este simplificarea. Asta spuneați dumneavoastră. Avem mai multe opțiuni în acest sens. Diferențierea în ceea ce privește punerea în aplicare a programelor. Ce ar însemna asta? Să ne asigurăm că odată ce se pun, vorbește despre pun, uh, punerea în aplicare, constrângerile nu vor fi aceleași pentru cei care sunt uh, elevi buni și cei care sunt elevi proști și uh, după aceea mai există și criterii legate de uh, um, administratorii fondurilor, etc. Vreau să vă întreb dacă președinția dumneavoastră va sprijini astfel de practici, dacă ați, aveți deja noi uh, idei pe care doriți să le puneți în discuție în ceea ce privește viitorul politicii de coeziune. Asta în primul rând. În al doilea rând, știu prea bine, politica maritimă este importantă pentru pentru dumneavoastră, dar este importantă și pentru mine, pentru că vin dintr-o regiune maritimă și tocmai de aceea vreau să vă întreb dacă va, veți veni cu o declarație politică uh, importantă sau, uh, de fapt, știu că veți veni cu o uh, declarație de genul acesta în aprilie. Vreau să vă întreb dacă ne puteți oferi mai multe detalii cu privire la această Uh, declarație uh, ce se referă la viitorul politicii Liftime. Domnul Novakov, mulțumesc, doamnă președinte. De la bun început uh, vreau să vă spun că sunt încântat să vă văd în fața noastră, domnule ministru, sunteți foarte tânăr și păreți foarte entuziast. Sper să vă achitați cu bine de toate responsabilitățile care au, pus, au fost puse în spinarea dumneavoastră. Ați vorbit despre simplificare. Uh, Într-adevăr, și eu îmi doresc mai multă simplificare. Dar cum anume vreți să promovați această simplificare? Da, avem acel grup de lucru privind uh, simplificarea, haideți să punem mai multă presiune asupra acestui grup de lucru, dar mai avem și modelul uh, olandez, nu? Pe care l-am putea folosi. Ce părere aveți? După aceea, care este atitudinea dumneavoastră vis-a-vis -vis de inovare? În momentul de față, Orizont 2020 nu prea are fonduri și multe proiecte nu pot să fie finanțate, pur și simplu, din lipsă de fonduri fonduri. Vreau să vă întreb cum anume doriți să, să rezolvați această problemă sau care este atitudinea noastră cu privire la inovare. Mulțumim, urmează doamna Maletici. Vă mulțumesc. Nu mă voi referi la alte priorități decât coeziunea. Mă bucur tare mult că vorbeați uh, despre punerea în aplicare a 2014-2020 la nivelul uh, coeziunii. Să nu uităm că Parlamentul European a avut o rezoluție deja cu privire la accelerarea punerii în aplicare a politicii de coeziune și pregătim de altfel o nouă rezoluție pe acea, aceeași temă. Vreau să vă întreb dacă aveți idei uh, Uh, concrete cu privire la promovarea punerii în aplicare um, a, a coeziunii. Vreau să vă întreb dacă aveți idei uh, cum anume am putea ajuta statele membre să depășească obstacolele cu care se confruntă. Vă mulțumesc, domnul Buda. <coughs> Da, mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră aici. O apreciem ca fiind o bună oportunitate pentru a vă transmite și din partea noastră care sunt preocupările noastre, astfel încât uh, la finalul uh, președinției să fim cu toții mulțumiți de rezultatele acesteia pentru că s-a vorbit foarte mult de politica de coeziune. Trebuie să știți foarte clar că suntem preocupați la nivelul statelor membre de simplificarea procesului de accesare acestor fonduri, deoarece cu toții avem probleme în ceea ce înseamnă accesarea acestora, pe de o parte. Pe de altă parte, și aici spun în primul rând, este uh, vorba de ceea ce înseamnă vizibilitatea politicii de coeziune. Și dumneavoastră ați subliniat uh, foarte corect de altfel că se întâmplă foarte multe lucruri bune pe care cetățenii europeni, din păcate, nu reușesc să le înțeleagă și cred că aici uh, noi suntem vinovații cu toții pe de o parte și Comisia, poate și noi parlamentarii europeni și Consiliul că nu reuș- și statele membre, că nu reușim să transmitem lucrurile bune care se întâmplă pentru acești cetățeni uh, și nu făcând altceva decât să uh, practic lăsăm loc unei uh, rezerve față de ceea ce înseamnă Uniunea Europeană. V-ați referit de asemenea la ceea ce înseamnă fenomenul migrației și aici vreau să subliniez un lucru foarte important pentru țara din care provin eu, din România, Apreciez că mi se face o mare nedreptate nouă ca și uh, țară, pentru că noi nu suntem în spațiul Schengen, deși avem granițele extrem de bine securizate și alte state care sunt în spațiul Schengen, nu reușesc să-și securizeze granițele și avem, iată, un fenomen migraționist extrem de consistent la nivelul Uniunii Europene. Și de aceea v-aș vrea să vă întreb dacă nu aveți în vedere discutarea acestei Uh, a spune, acestui tratament discriminatoriu față de România și să vedem dacă nu putem să intrăm în spațiul Schengen, cel puțin pe cale aeriană. Iar pe de altă parte, aș vrea să vă întreb dacă nu aveți în vedere schimbarea centrului de greutate în ceea ce înseamnă um, tratarea fenomenului migraționist, în sensul că noi, dacă intervenim doar aici, în Europa, încercând să le creăm niște condiții cât de cât decente, pentru că vedem că acești oameni mor pe capete din cauza frigului și așa mai departe. Uh, nu este mai bine pentru noi ca și Uniunea Europeană să încercăm ca acești bani pe care îi cheltuim aici să-i cheltuim în țările lor și să le creăm acolo un spațiu în care ei să se regăsească uh, mult mai bine, pentru ar să dăm și costuri mai puține și în același timp și un lucru mult mai bun pentru ei, în opinia mea. Și de aceea aș vrea să vă întreb dacă nu aveți în vedere mutarea centrului de greutate, de intervenție, nu în interiorul Uniunii Europene, ci la ei acasă, pentru că, repet, așa s-ar crea condiții mai bune pentru aceștia. Mulțumesc! Thank you. These were questions from... Vă mulțumesc. Aceste întrebări au fost uh, adresate de către membrii Comisiei Regii și acum vă dăm, domnule ministru, dumneavoastră <laughs> cuvântul. Așteptăm cu nerăbdare răspunsurile dumneavoastră. Vă mulțumesc, vă mulțumesc tare mult pentru întrebările pe care le-ați adresat. Sincer să fiu, nu mă așteptam la chiar atât de multe întrebări. Știu că nu prea am timp la dispoziție pentru a vă răspunde la toate acum, dar vom mai avea ocazii să discutăm cu siguranță. În calitatea mea de ministru mă voi ocupa de sesiunile plenare și deci aștept cu nerăbdare să vă întâlnesc și acolo, la, la sesiunile plenare ale uh, Parlamentului European. Eu sunt uh, responsabil pentru relațiile cu Parlamentul European, dar și pentru fondurile europene și tocmai de aceea am venit astăzi în fața dumneavoastră. Haideți să începem însă. Uh, ședințele formale și cele informale. Ei, președinția noastră va organiza două ședințe ministeriale, asta după cum uh, cred că deja știți. De fapt, uh, și președinția slovacă a făcut același lucru. Pe 25 aprilie vom avea uh, Consiliul pentru Afaceri Generale și acolo ne dorim să adoptăm niște concluzii ale Consiliului. Vom colabora, bineînțeles, cu delegațiile statelor uh, membre pentru a crea aceste concluzii. Bineînțeles, toate politicile noastre sau propunerile noastre trebuie să fie orientate spre viitor. E nevoie de o mai mare vizibilitate, o mai bună comunicare a mesajelor noastre către cetățeni. De asemenea, vom organiza o ședință informală în septembrie sau octombrie m-am întâlnit cu doamna președinte și am informat-o uh, în legătură cu această uh, ședință informală care va avea loc cu câteva săptămâni înainte de o altă ședință sau cea de-a doua ședință formală care va fi organizată în cursul președinției noastre. Bineînțeles, Parlamentul European va fi invitat la această ședință și veți avea posibilitatea de a vă prezenta propriile dumneavoastră viziuni și dorințe. Totul se va întâmpla la finele lunii iunie, va avea loc atunci un, un forum la care va participa, bineînțeles, și premierul nostru. Dar, bineînțeles, mai există și alte ședințe, evenimente pe care le-am organizat. Deci, aceste evenimente, nu, cele pe care deja le-am menționat, nu vor fi de sine stătătoare, ci vor mai exista și altele pe lângă. Consider că, dată fiind situația cu care ne confruntăm, politica de coeziune este cu atât mai relevantă. Să nu uităm, politica aceasta își dorește până la urmă să reducă disparitatea existentă între regiuni. Adeseori eh, populismul eh, sporește tocmai în acele regiuni, în acele eh, orașe sau sate care se simt uitate de către politicieni. Iată de ce această politică care vizează proiecte ar trebui să fie continuată obiectivul nostru al tuturor este și trebuie să rămână și pe viitor reducerea disparităților. M-am referit și la pachetul Omnibus, bineînțeles că îl vom uh, trata și pe acesta într-un uh, eveniment uh, special. Bine, s-au pus câteva întrebări cu privire la omnibus, la pachetul omnibus, dar s-au pus întrebări și legate de migrație. Dați-mi voie să vă spun când, că sunt un reprezentant al președinției malteze, da, dar nu pot să fapta, a, fac abstracție de cetățenia mea. Sunt maltez, de, de mult ne confruntăm cu problema imigrației. Adeseori instituțiile ne-au dat fonduri de urgență pentru a rezolva problemele care au tot apărut. Dar fondurile acestea, până la urmă, sunt o, o picătură în într-un ocean. Rezultatele obținute prin um, furnizarea de fonduri așa de urgență uh, sunt nesatisfăcătoare. E nevoie de o politică mult mai uh, complexă. Trebuie să ne gândim la sistemul Dublin, să ne gândim la un sistem comun de a Uh, de, de azil, dar trebuie, bineînțeles, să nu uităm dimensiunea um, externă. Am avut un uh, foarte important summit la Valeta, nu? Uh, nu cu mult timp în urmă am ajuns la o serie de concluzii cu partenerii nord-africani, dar uh, aceste acorduri, în ce măsură s-au transformat ele în realitate? Deci, iată, trebuie să uh, ne amintim de cele discutate la Valletta, uh, trebuie să continuăm cele stabilite la Bratislava, trebuie să nu uităm nici pe departe dimensiunea externă a migrației, da, trebuie să, stabil, să arătăm cât se poate de clar că, ne, că luăm în serios ideea de uh, Um, garantarea securității frontierelor și că nu ne dorim să ne trezim din nou în situația în care uh, sute și sute de migranți și mii de migranți sunt obligați să recurgă la măsuri atât de dramatice pentru a obține azil. Să trecem la transparență transparență, gestiune, controle. Da, trebuie să ne asigurăm că statele membre cheltuiesc mai eficient fondurile. După aceea, cineva vorbea despre insule. De asemenea. Malta este un arhipelag, să nu uităm. Mai există și uh, multe alte insule europene. Iată, politica devine și mai relevantă. Disparitatea dintre regiuni este și mai mare uh, în momentul în care ne gândim la regiunile insulare și la problemele cu care se confruntă acestea. Um, infrastructură, transport, uh, infrastructură electronică, etc. Sunt convins că uh, toate aspectele acestea sunt luate în considerare de către statele membre în momentul în care stabilesc uh, programele operaționale împreună cu Comisia. Asta se întâmplă cu siguranță. Dar dacă ne uităm la ce ne dorim să se întâmple după 2020, ne dăm seama că legiuitorul european trebuie să fie uh, foarte înțelept. Indiferent că vorbim despre Parlament, uh, Consiliu sau Comisie, trebuie să anticipăm uh, provocările cu care s-ar putea confrunta după anul 2020 continentul nostru. Trebuie să nu ne trezim așa în, în situația de a fi obligați uh, să ne adaptăm prioritățile în funcție de crizele cu care ne confruntăm. Nu trebuie să ne confruntăm cu uh, uh, preocuparea realocării fondurilor. Da, îmi dau seama, aceasta este până la urmă provocarea continuă cu care ne confruntăm. Dar uh, putem totuși să găsim o soluție, să anticipăm ce se va întâmpla după 2020, să venim cu o politică orientată spre viitor, o politică mai adaptată la eventualele crize cu care ne-am putea con- confrunta. Vom încerca să ne asigurăm că prin uh, întâlnirile noastre, uh, întâlnirile formale sau informale, ministeriale pe care le vom uh, organiza, uh, vom trata toate subiectele acestea. De ce? Pentru, ca, pentru că ne dorim ca în momentul în care pachetul va veni spre promulgare, va fi finalizat, el. Deci ne dorim ca acest pachet să conțină toate uh, soluțiile care să ne permită să fim adaptați la eventuale crize viitoare. Trebuie să ținem cont de potențialul politicii de coeziune, trebuie să ne dăm să, să atragem atenția asupra obstacolelor cu care politica aceasta s-a confruntat până în momentul de față. Deci cred că am tratat politica de coeziune suficient. Uh, în ceea ce privește Brexitul, știți care este poziția Consiliului, deocamdată nu discutăm o ipoteză, va trebui să fie invocat articolul 50 și după aceea vom vedea ce va trebui să, să, să fie întreprins. Da, într-adevăr, va fi o mare provocare pentru noi, dar vreau să vă spun că toți membrii Consiliului își dau seama că acest moment va fi unul de cotitură. Uh, dar suntem conștienți de asemenea de faptul că acest moment ar putea să fie o, o mare oportunitate pentru noi. Și cu siguranță la Roma vom, vom vorbi uh, pe larg despre oportunitățile care se ascund în spatele acestei uh, drame aparente. Subiectul acesta cu siguranță va fi unul tratat la uh, summitul pentru afaceri generale din, uh, din, care va fi organizat uh, în curând. Acolo vom discuta despre mesajul pe care vrem să-l transmitem la întâlnirea de la Roma. Să nu uităm că, în ciuda tuturor provocărilor cu care ne-am confruntat până în momentul de față, de 60 de ani încoace trăim în pace. Multe regiuni europene o duc mai bine acum, datorită Uniunii Europene. Deci, chiar dacă recunoaștem provocările cu care ne, ne confruntăm, nu închidem ochii asupra reușitelor obținute până în momentul de față. Da, într-adevăr, sunt tânăr, după cum spunea cineva, dar cu toate acestea îmi dau seama că toate reușitele obținute până în momentul de față ne obligă să luptăm pentru consolidarea acestor reușite. Haideți să ne gândim la piața unică, beneficiile apartenenței la Uniunea Europeană, spre exemplu. Deci, în, următoarele, în următoarea perioadă va trebui să ne gândim la ce fel de Uniune ne dorim pe viitor. Iată, acum ne confruntăm cu situația în care un stat membru își dorește, uh, dorește să părăsească acest uh, bloc. Dar nu contează, ar putea fi o mare oportunitate pentru noi. S-au mai uh, pus întrebări legate de sectorul maritim. Da, mare potențial se ascunde aici. ne dorim ca strategia privind Marea Baltică să fie adoptată. Vom continua munca asupra acestui subiect. După aceea ne dorim de asemenea uh, noi măsuri în ceea ce privește uh, creșterea albastră. Nu vorbim prea des despre potențialul oferit de mările și oceanele lumii. Ne referim la mare doar atunci când uh, apare vreo tragedie. Dar există un mare potențial inovator în sectorul maritim. Cercetarea, inovarea sunt implicate în acest sector. De asemenea, sectorul oferă oportunități de creare de locuri de muncă. Ne dorim locuri de muncă noi, sectorul maritim le-ar putea furtiza. Cu siguranță vom avea ocazia să discutăm pe larg și într-o manieră mai uh, concretă uh, prioritățile președinției malteze în acest sector. Eh, și consider că, într-adevăr, când vine vorba de provocările cu care ne confruntăm dar și pentru că dorim o mai multă creștere și ocupare. Avem, oricum, nevoie de o Europa mai inovatoare. Există o serie întreagă de idei aici în Europa. Alte continente au poate alte abordări, au alte idei, uh, au alte provocări. Europenii noștri poate doresc să se îndrepte înspre alte zări, dar există și multe provocări comune internaționale. De aceea e nevoie de proiecte bune care să fie finanțate pentru a rezolva toate aceste problemele. Am vorbit despre strategia 2020, UE 2020. Știm bine că ea a suscitat o serie întreagă de critici Trebuie să recunoaștem aici că între timp, în timp au apărut noi provocări și noi probleme. S-a vorbit despre ex condiționalitatea exante și de criterii și de multe alte lucruri. Însă, totuși, Bineînțeles că nu avem toate datele la dispoziție, dar dacă ne gândim la angajamentele care au fost luate, cifrele totuși uh, apar. Pentru că um, este foarte clar că s-a ajuns totuși la masa critică. Statele membre fac tot ce pot în acest sens dar e clar că, de exemplu, într-un astfel de dinamică, dacă nu te miști repede, poți să pierzi trenul. Deci trebuie cumva să menținem această masă critică și să accelerăm cadența. Ca și președinție, constrânși cum suntem de anumite lucruri, vom continua totuși să ne concentrăm pe aceste dosare și să încercăm să înțelegem de ce au apărut întârzieri când au apărut acestea. Mi s-au mai pus uh, și alte întrebări legate de suspendare și așa mai departe. Cred că va trebui să urmăm cursul indicat de regulamentele respective, cât privește vizibilitatea. Vreau să vă spun că la nivelul Consiliului, dar și aici la Parlament, uh, vom avea ocazii să conlucrăm pentru a spori vizibilitatea, dar trebuie lucrat și cu alte instituții. Am avut șansa să fiu uh, primar, când eram încă și mai tânăr, la mine în oraș, și cunosc și Comitetul Regiunilor. Și să știți că uh, vom organiza dialoguri publice în diverse orașe, în diverse regiuni, trebuie mers și explicat uh, geneza anumitor proiecte. Oamenii cred că proiectele apar peste noapte, dar trebuie să arătăm planificarea care este în spatele acestora. Și dumneavoastră, ca și comisie, regională, dacă doriți să participați la acest gen de evenimente de sensibilizare, eu mă voi uh, asigura că acest lucru se va putea uh, întâmpla. S-au mai pus și alte întrebări, poate mai sunt detalii pe care le-am trecut cu vederea, dar încă o dată vreau să vă, spun, să vă spun că voi veni în continuare la plenarele de la Strasburg și de la Bruxelles și deci vă stau la dispoziție, ne putem întâlni și chiar mă puteți contacta personal dacă doriți să vorbiți cu mine. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule ministru! Vă mulțumesc pentru răspunsurile la aproape toate întrebările pe care noi le-am pus. Vreau să vă dau asigurări cum că comisia noastră este una foarte ambițioasă și ne concentrăm pe politica de coeziune și ne concentrăm pe politica de coeziune din prezent, dar ne gândim și la cum va arăta ea în viitor. Lucrăm și pe simplificare și suntem foarte atenți la ce face și Comisia, iar mâine vom continua dezbaterea privind implementarea politicii de coeziune împreună cu directorul general de la DG Regio. Așadar, suntem și vom fi un partener foarte serios, foarte activ la toate evenimentele pe care plănuiți să le organizați la uh, întâlnirile informale ministeriale, la forumul de coeziune, la orice alte inițiative pe care le puteți avea. Așadar, aici, în această comisie, puteți considera că aveți aliați și suporteri când vine vorba de coeziune și numele membrilor noștri Vă urez mult succes pentru președinția dumneavoastră și sper că veți putea să uh, dați mult mai multă vizibilitate acestei politici de coeziune. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc doamnelor și domnilor și ședința se suspendă. Ne întâlnim mâine la ora 9.